colleagues, Mr. Bostinaru. Dragi colegi, domnule Boștinaru, haideți să începem întâlnirea. Per piacere, inițiam. Vă rog frumos, haideți să începem discuțiile. Primul punct pe ordinea de zi sunt comunicările președintelui privind deciziile coordonatorilor, care întâlnirea a avut loc azi dimineață. În ceea ce privește alocarea vizului privind revizuirea directivei pentru studiul de impact asupra mediului, coordonatorii au hotărât că raportul va merge la GUE. În ceea ce privește rezultatul activităților atelierilor privind gazele de șist, coordonatorii au fost de acord ca petițiile să rămână deschise pentru o abordare ulterioară a acestora. Între timp o să vedem cum evoluează activitățile uh, în cadrul Comisiei ITRE și ENVI responsabile pe fond. În ceea ce privește audierea sau adunarea care va avea loc pe 5 decembrie cu privire la forumul pentru persoane cu dizabilități. Există o participare a noastră care este prevăzută, însă așteptăm ca programul să fie oficializat de forum care și-a luat uh, sarcina să se ocupe de această inițiativă, după care o să discutăm cu colegii. O să vă transmitem detaliile. În orice caz, pe durata discuțiilor coordonatorilor a venit o propunere din partea reprezentantului GUE de a introduce pe lista intervenției și o evaluare a impactului crizei financiare asupra persoanelor cu dizabilități. Propunerea venind din partea Comisiei pentru Petiții. În ceea ce privește audierea comună pentru cetățenia europeană, programată pentru 19 februarie anul viitor, ideea a fost analizată, dar eh, Deocamdată lucrările sunt în curs de organizare, prin urmare vorbim despre un proiect, dar pe măsură ce programul va căpăta contur, le vom, vă vom comunica detaliile. În ceea ce privește punctul diverse, colegii coordonatori s-au referit la mai multe aspecte. Din partea verzilor a venit propunerea de a îl invita pe comisarul Șefcovici la o audiere pe subiectul unei bune administrații pentru a avea o informare cu privire la aprobarea noului regulament referitor la o bună administrație Apoi, ipoteza unui regulament intern al Comisiei pentru Comisiei noastre pentru organizarea misiunilor de identificare a, a fost de asemenea discutată de către coordonatori PP a făcut deja o propunere cu câteva săptămâni în urmă și acum a cerut să primească din partea secretariatului informații cu privire la cel de-al șaptelea forum privind drepturile copiilor organizat de Comisia Europeană, pentru care e prevăzută și o participare a eurodeputaților PETI. Așteptăm informații din partea secretariatului în acest sens. Nu mai am alte informații pe fond. Dacă nu se opune nimeni, considerăm că în plenul comisiei a fost uh, adoptat rezultatul discuției între coordonator și trecem la pasul următor. Văd că nimeni nu vrea să intervină, de trecem la punctul următor. Punctul 13. Avem petițiile 1252 din 2011, prezentate de domnii Galasso și Oznato și petiția 88-2012 a doamnei Daria Bonfietti, Prima este semnată de 96 de cetățeni și ambele petiții se referă la concluziile juridice ale dezastrului aviatic de la Ustica. Cea de-a doua petiție, în special, se referă la dificultățile cu care s-au confruntat în acești lungi ani de anchetă pentru a ajunge la descoperirea adevărului pentru procedurile pentru comisiile rogatorii internaționale între țări care aparțin de Uniunea Europeană. Avem aici eh, semnatarul cele de-a doua petiții, doamna Bonfieti, care a și dau cuvântul timp de 5 minute. Grazie, președinte. Gentile președinte. Mulțumim, doamnă președintă. Vă mulțumesc tuturor pentru disponibilitate, pentru atenția pe care ne-o acordați. Întâi de toate, aș vrea să vă spun că nu sunt aici pentru a îndrepta degetul acuzator asupra cuiva, ci pentru a vă atrage atenția cu privire la dificultățile cu care magistratura italiană se confruntă pentru a clarifica lucrurile sau, ca să citez pe președintele Parlamentului Martin Schulz, Parlamentul European trebuie să participe la um, lumina, la clarificarea detaliilor care țin de acest dezastru sau masacru din Ustica. Această tristă situație nu trebuie să fie considerată o chestiune strict italiană. În, uh, la data respectivă au fost 81 de persoane la bord și în timp ce se încerca aterizarea, fără niciun motiv, nava respectivă a, a dispărut de pe radarul punctelor de control. Au început controlele și s-a aflat că uh, aer, avionul s-a prăbușit cu cei 81 de pasageri. Uh, timp de mulți ani, lucrurile au fost trecute sub tăcere, mai ales având în vedere atitudinile celor implicați în aeronautica militară italiană au susținut mult timp în comunicările oficiale că a avut loc o problemă structurală și de aceea s-a prăbușit avionul, deși nici vorbă să fi fost așa. Uh, am avut uh, ocazia să uh, anexez documente la petiția noastră. În toți acești ani de tăcere s-au distrus foarte multe din speranțele noastre și este foarte important să subliniez astăzi importanța colaborării internaționale. Colaborarea NATO este importantă. Un grup de experți NATO cu un judecător italian care se ocupa de cauza respectivă și cerul respectiv, care uh, nu avea niciun avion și era gol, s-a transformat într-un scenariu în care judecătorul italian a conchis în 99 că incidentul s-a produs ca urmare a unor acțiuni militare de interceptare Uh, DC9 deci, a fost uh, atacat, 81 de cetățeni și-au pierdut viața în urma unei acțiuni care a fost un act de război nedeclarat. O operație de poliție internațională acoperită împotriva țării noastre. Au fost încălcate drepturile și granițele țării noastre și judecătorul Priore spune că nimeni nu a dat nicio explicație cu privire la ce s-a întâmplat în cazul respectiv. Cred că au fost uh, încălcate granițele și drepturile, nu doar ale Italiei, dar ale comunității europene. Această tragedie, după părerea mea, este o tragedie care depășește granițele Italiei. Uh, minciunile, uh, distrugerea probelor vin din Italia, e adevărat și de asta vreau să vă spun că nu am primit răspunsuri sau răspunsurile n-au fost satisfăcătoare nici din partea Franței, Belgiei și Germaniei. Vreau să vă spun că uh, vorbim despre o graniță italiană, dar vorbim și despre o graniță um, europeană mediteraneană, uh, care este traversată de nave care aparțin de Uniunea Europeană și Există o serie de aparate care zboară și care navighează în zona respectivă fără să fie toate identificate. Vreau să vă reamintesc că la președintele Cosiga a pus uh, accentul pe Franța și vreau să vă reamintesc că în anii respectivi în Europa uh, căpăta uh, importanță întâlnirea aceea sau dezbaterea aceea dintre nord și sud Au avut loc uh, invazii în Uniunea Sovietică, au fost preocupări legate de moartea mareșalului Tito, multe preocupări legate de situația nucleară din Irak. Apoi, un rol din ce în ce mai grav al Libiei crește, cresc tensiunile cu Ceadul, legăturile cu Franța în deșertul Africii de Nord, se aprinde o nouă scânteie între Libia și Egipt, președintele Sadat a declarat starea de urgență și astfel um, s-a format un pod aerian al Statelor Unite în Marea Mediterană și vreau să vă reamintesc aceste tensiuni internaționale relevante pentru Europa și de aceea multe sporuri militare uh, înarmate au traversat uh, spațiul nostru aerian. Posibili sono molti. E quando dicono și sigur, când spun că e vorba de spațiul nostru aerian, nu mă refer la spațiul uh, aerian um, italian, ci la spațiul uh, aerian european fiindcă, încă o dată, cu toții avem dreptul la viață, la siguranță, la apărarea propriilor granițe. Mulțumesc! Noi vă mulțumim pentru că ne-ați prezentat această petiție. Aș vrea acum să-i dau cuvântul lui Thomas Cosut din partea Comisiei Europene și sper că ne va putea da câteva alte detalii cu privire la uh, comentariile acestea de lipsă de competență care n-au fost transmise în scris. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, scuzi para... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, îmi pare rău, nu vorbesc limba italiană, voi vorbi în limba engleză. Aș dori să reamintesc faptul că Comisia Europeană cunoaște foarte bine cazul Ostica și înțelege că la peste 30 de ani de la dezastru, rudele victimelor acestei tragedii așteaptă încă să se facă dreptate. După cum ați spus, îmi pare rău să spun că sub tratatul de la Lisabona situația rămâne neschimbată. Comisia nu are competențe să intervină în administrația de zi cu zi a sistemelor juridice ale statelor membre individuale, pentru că aceste competențe țin de autoritățile existente în statele membre. Comisia regretă faptul că Italia și alte două state membre nu au ratificat încă Convenția de la 29 mai 2000 privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, care este în vigoare și obligatorie în prezent pentru 24 de state membre ale Uniunii Europene. Aș dori să subliniez și faptul că Comisia a publicat un pachet cuprinzător de măsuri pentru a îmbunătăți protecția victimelor infracțiunilor. Directiva cu privire la drepturile victimelor în chestiuni judiciare a fost adoptată de Parlament și de Consiliu la începutul toamnei la începutul lunii octombrie. Această directivă va intra în vigoare foarte curând. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Grazie. Vă mulțumim oricum. Aș vrea să știu dacă există intervenții din partea colegilor. Domnul Poștinaru. Grazie, seniora președinte. Dragi colegi, ne aflăm în fața unui caz cutremurător pentru că se referă la un act de o amploare aproape unică în istoria recentă a Uniunii Europene, se referă la victime exclusiv civile, se referă la spațiul de atunci al Uniunii Europene și nu al blocului comunist, unde asemenea evenimente ar fi putut fi până la un punct considerate posibile și se referă la acoperirea de fapt a cauzelor care au dus la această tragedie. Eu cred că tăcerea Întunericul lăsat asupra acestui caz pune în discuție credibilitatea oricărui demers în urma căruia cetățeni dintr-un stat membru să își poată găsi soluționarea într-o instanță. Pot să înțeleg cauze civile, pot să înțeleg cauze care angajează probleme patrimoniale, dar că un avion civil cade din motive declarate necunoscute sau din cauze gvazii tehnice și că acest lucru nu este clarificat la 30 de ani distanță în condițiile în care mijloacele satelitare, mijloacele tehnice, mijloacele radar, mijloacele complexe de supraveghere a spațiului aerian spațiului maritim și terestru al Uniunii Europene și al NATO la acel moment nu ar fi permis, acest lucru este dincolo de orice înțelegere a unui neexpert umil cum sunt eu. Petiția de astăzi pune în discuție, de fapt, credința unor cetățeni europeni în rostul justiției atunci când la 30 de ani distanță niște oameni care au murit, lor, pardon, nu pot să afle ce s-a întâmplat cu morții din această tragedie. Aceasta este o problemă, până la urmă, fundamentală, dincolo de opțiunile politice. Cum Europa a putut să găsească prin investigații complexe, prin colectarea unor evidențe din surse diferite, să găsească răspunsuri la frământări mult mai puțin dramatice, mi se pare că răspunsul de astăzi al Comisiei, pe de o parte, este factual neacceptabil, pentru că, repet, era vorba de un stat membru al Uniunii Europene, iar pe de altă parte, faptul că un magistrat italian pune în discuție credibilitatea instituțiilor țării sale sau refuzul de a coopera al acelor instituții pentru a releva adevărul într un caz de o asemenea dimensiune este iarăi un lucru care nu poate să ne lase pe noi aici neutri sau să constatăm e adevărat au trăit au trecut 30 de ani, nu se mai poate face nimic sau nu se mai poate face mare lucru. Eu cred că Parlamentul, și aici salut declarația președintelui Parlamentului, domnul Martin Schulz, nu eram la curent cu ea, dar o salut sincer, cred că noi trebuie să facem demersurile împreună cu Comisia Europeană, pe lângă autoritățile italiene, ca să fie ridicat vălul acesta de, de mister. Cu cât acest uh, văl de mister se va menține asupra cazului pe care îl discutăm, cu atât sentimentul că se dorește de fapt ascunderea adevărului, că se dorește ca autorii să rămână acoperiți, protejați, că se dorete ca circumstanele care au condus la această tragedie să rămână ascunse ochiului public. pot să îneleg repet circumstanele politico militare ale, ale acelui moment pot să le îneleg până la un punct dar că pot exista ca să citez din james shea fostul purtător de cuvânt al nato în timpul războiului de, din kosovo că 80 de cetățeni membri al unui stat al Uniunii Europene la acel moment au fost victimele colaterale ale unei operațiuni niciodată relevate publicului în 2012 acest lucru este inacceptabil, imposibil de acceptat, de aceea cred că, primul, petiția aceasta trebuie să rămână deschisă, doi, Comisia Europeană trebuie să facă demersurile instituționale necesare ca națiunea italiană și cetățenii din Italia să aibă acces la, această, la cauzele acestei tragedii. Noi nu putem să cerem acum să stabilim cine este autorul, să cerem o soluție legală, să cerem sancționarea potențialului autor. Dar ca să cerem unui stat membru al Uniunii Europene ca legea să fi fost respectată și cetățenii europeni din Italia să aibă acces la un proces corect care să restabilească adevărul, acest lucru nu poate fi amânat, acest lucru nu poate fi pus sub semnul întrebării și de aceea vreau să cred Comisia Europeană care, iată, în această vară a fost extrem de vigilentă cu dezbaterea privind situația politică din România, cu trimitere la justiție. Pot să înțeleg acest lucru. Dar aș vrea să văd Comisia Europeană la fel de vigilentă la fel de preocupată, la fel de alertă în legătură cu o tragedie care a condus la moartea a 80 de cetățeni europeni în acel moment în Italia. Tragedia aceasta nu poate să rămână doar ca o pagină de subsol a istoriei europene de la acel moment, de aceea cer Comisiei Europene, pentru că sunt mijloace, cei care se pricep cât de puțin la acest domeniu tiu că rămân probe că sunt sisteme de radar care au stocat informaia că sunt probe materiale că sunt interceptări uh, că sunt o mulime de date tehnice care pot conduce la un răspuns cât de cât apropiat tot ceea ce este specific într o catastrofă aeriană. Ori noi aici avem de a face strict cu lipsa oricărui efort corect cinstit, onest de deslușirea acestui adevăr. De aceea cred că uh, nu putem avea altă poziție decât aceasta. Iertați-mă că am vorbit prea mult, dar este cu adevărat o tragedie care te revoltă. Te revoltă pentru că era vremea în care Europa era împărțită în două blocuri. Estul și vestul. Știam că doar estul și vestul erau în conflict în uh, acel moment nu că în interiorul Uniunii Europene de atunci cetățenii europeni puteau să moară și nimeni să nu fie responsabil pentru această tragedie. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Caron, acum. Președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc Comisiei și, în mod special, dumneavoastră pentru atenția pe care o dați acestui subiect. Așa cum ne-a spus domnul Boștinaru, acesta este un subiect care ar trebui să primească un răspuns. Merită să primească un răspuns după 30 de ani de la cele tragice întâmplări. Și vreau să vă spun că din acest punct de vedere, la limitele guvernului nostru și ale unei situații clare în care Comisia nu are competențe, fiindcă vorbim despre chestiuni naționale, fără îndoială că în răspunsul de astăzi se dă dovadă de o slăbiciune clară și de o abordare excesiv de birocratică față de subiectul pe care îl dezbatem. Ne-am fi așteptat la puțin mai multe din partea Comisiei, pentru că în timp ce Parlamentul, chiar și prin uh, intermediul acestei audieri în Comisia Petiții, desfășoară, face câteva eforturi pe acest subiect uh, și ne-am fi așteptat să vedem și din partea Comisiei o abordare mai puțin birocratică, să spunem, și cu o atenție mai mare acordată unui subiect care, până la urmă, ce urmărește. După 30 de ani se încearcă reconstruirea celor întâmplate și pentru a putea face acest lucru este esențial ca țările implicate, să nu uităm deci că au trecut 30 de ani, țările implicate Țările care au informații trebuie să le pună la dispoziția um, magistraturii italiene pentru a-i permite să reconstruiască ce s-a întâmplat în momentul acela tragic. Noi vom continua activitatea și am putea cere comisiei să dea dovadă de puțin mai multă fermitate, pe lângă faptul că ea notă că nu are competențe, să găsească o metodă prin care să invite statele să colaboreze cu magistratura din Italia pentru a clarifica toate aceste chestiuni. Aș vrea să mulțumesc încă o dată pentru atenția pe care comisia noastră o dă acestui subiect. Mai există alte intervenții? Văd că nimeni nu mai vrea să intervină. Există un drept de răspuns pe care îl are semnatara petiției. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Sunt de acord cu domnul Carona. Într-adevăr, comisia poate să găsească alte modalități de a interveni. Tot ce facem noi este să cerem pe acest subiect pe care am încercat să-l explic pe scurt, uh, să primim ajutor, fiindcă nu vorbim de o chestiune pur națională, să primim ajutor astfel încât cei care sunt responsabili de evenimentul respectiv să uh, capete un nume. Noi știm ce s-a întâmplat. Repet acest lucru. Magistrații noștri, după ani și ani de investigații, după ani și ani de eforturi și de probe care au fost distruse, au reușit totuși să înțeleagă ce s-a întâmplat în, la data respectivă. Aeroport, avionul ce respectiv a fost um, um, a fost doborât la granița Italiei cu celelalte țări și este loviturile uh, sau vina Italiei este acela că a ascuns uh, probele, a um, împiedicat magistrații să lucreze cu adevărat serios sau cu adevărat corect timp de mulți ani. Sigur, pot să enumăr aici la nesfârșit toate aceste vine care uh, țin de instituțiile din țara pe care o reprezint eu, dar astăzi tot ce facem facem este să cerem uh, colaborarea celorlalte state, fiindcă autorii sunt internaționali europeni, fie Franța sau, dacă nu, America sau Libia sau Belgia sau Germania nu spun că toți sunt de vină, dar au fost aceste nave de acest, sub acest pavilion în zona respectivă, când spun internațional vreau să includ și Statele Unite și n-are rost să ne tot învârtim în jurul cozii. Avem de-a face cu o problemă europeană și internațională. Acest lucru a fost declarat și un judecător italian a spus că a fost un act de război aerian aerian uh, care a venit din partea unui avion care a fost dotat, care era dotat cu echipamente militare și care aparținea uneia dintre statele pe care le-am menționat. Este clar că aceste avioane erau în, pe cer în noaptea respectivă și ce vă cerem noi este să ne ajutați ca aceste state să colaboreze cu magistratura italiană așa cum a spus domnul Carona. Mulțumesc! Eu la ringrazio. Mulțumesc! Mulțumim tuturor colegilor care au intervenit n-am cum să spun că apreciez intervenția comisiei, fiindcă și eu sunt de părere că a fost una foarte birocratică, așa cum au um, spus și ceilalți colegi, am avut o comunicare foarte seacă și uh, factuală, pur și simplu uh, a dat dovadă de superficialitate și după părerea noastră uh, a fost menționat aici în mod nejustificat pachetul de măsuri destinat să ajute victimele criminalității. Dar asta nu are legătură cu subiectul pe care îl dezbatem noi. Italia nu a semnat convenția privind cooperarea judiciară, dar nu cred că asta să fie problema pentru care să existe incapacitatea de a colabora în acest sens. Nu putem considera că această convenție, dacă ar fi fost semnată, ar fi dus la rezolvarea problemei având în vedere competențele pe care le au uh, instituțiile comunitare din perspectiva dreptului tuturor persoanelor la un proces echitabil, drept recunoscut în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii, dreptul fiecărui cetățean de a fi informat cu privire la chestiunile care îl privesc, de a face parte dintr-un sistem transparent, dreptul cetățenilor de a fi uh, implicați în într-un proces de creare a unui spațiu juridic unic european, deci din toate aceste perspective, Comisia nu se poate limita la răspunsurile pe care le-a dat și trebuie să furnizeze răspunsul ulterioare. Mai ales având în vedere sensibilitatea subiectului, eu cred că uh, putem rescrie Comisiei Europene, președintelui Barroso, posibil și vicepreședintelui Șefcovici, care se ocupă probabil de aceste chestiuni și pe lângă asta și uh, reprezentantei Ashton pentru a le cere tuturor să intervină în măsura competențelor pe care le au la nivelul țărilor implicate în acest subiect care, în acest caz, nu dau deloc dovadă de solidaritatea comunitară față de care ne-am angajat cu toții când uh, am ales să aderăm la Uniunea Europeană. Petiția rămâne deci deschisă și vom continua cu aceste scrisori către doamna Ashton și Comisia Europeană. Mulțumim semnatare și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Petiția de la numărul 14 1347 din 2011, prezentată de Anselma Guillerma Gomez Angulo de cetățenie spaniolă, privind dreptul de acces la informații referitoare la arestarea și execuția tatălui său în timpul războiului civil din Spania. Avem aici și, și petiționarea și are cuvântul 5 minute. Justicia al Parlamento Europeo, porque en España no me lo dan. Mulțumesc pentru că mi-acordați cuvântul. Cer uh, Parlamentul European să facă dreptate pentru că justiția din Spania nu mi-a făcut dreptate. Cer dreptate pentru cineva care n-a făcut niciodată rău nimănui. Dacă îmi permiteți, eu sunt fica doamnei Gomez și aș vrea să vă vorbesc despre bunicul meu care a făcut parte din Partidul Socialist și care a fost ucis în primele zile ale războiului civil din Spania. Nu știm cum a fost ucis. Nu știm nici măcar unde este îngropat. Și aceasta este o adevărată dramă pentru mama mea, care, n-a știut, care nu și-a cunoscut niciodată tatăl. Am făcut cercetări în arhive. Ne-am adresat peste tot în Spania, tuturor uh, arhivelor posibile. Și am găsit acest document pe care l-am uh, trimis uh, Comisiei de Petiții din cadrul Parlamentului European. Aș dori să vă cer să fiți foarte atenți la datele din acest document, pentru că este vorba despre dosarul juridic al bunicului meu, cel puțin uh, în aceste documente se vorbește despre o parte dintre lucrurile care i s-au întâmplat. A murit în 1936, însă datele sunt 1937, 1941, 1943. Ce înseamnă asta? Dacă Bunicul meu a murit și este într-o groapă comună, nu mai avem niciun fel de informații despre el. Cum autoritățile militare sau judiciare au intrat în legătură cu municipalitatea unde locuia bunicul meu pentru a cere informații în legătură cu averea acesteia, deși el era deja mort a fost un dosar juridic uvert, eh, deschis în legătură de, de autoritățile franchiste, nu doar pentru bunicul meu, ci pentru multe alte victime. Se știa că bunicul murise din moment ce s-au solicitat uh, anumite informații în legătură cu moștenirea lui. Dacă știau că este moșteau și cum a murit. În 1943, în monitorul oficial al uh, comunității Cordoba, la primăria Porsadas, s-a făcut un soi de recapitulare a averii bunicului meu. S-au scris toate lucrurile care făceau parte din averea lui. Ce s-a întâmplat cu acest dosar? El există în continuare, nu a fost distrus, n-a fost ars. Există în continuare, repet, prin urmare, am cerut tribunalului din Posada să ne transmită aceste informații. Nici măcar nu ne-a răspuns. Există multe alte instanțe, arhive, de exemplu, care nu ne-au dat niciun fel de răspuns, dar primăria, municipalitatea din Posadas a negat dreptul nostru la demnitate prin acest refuz de a ne răspunde, prin refuzul de a ne da acces la informație. Mă scuzați, sunt extrem de emoționată. Dar faptul că dumneavoastră ne ascultați acum, pentru noi este ceva nemaipomenit. Comisia ne spune că dreptul la informație este un drept individual și că nu ar privi terții. Dar atunci când este vorba despre dreptul la informație privind tatăl care ți-a murit acum 60 de ani, oare nu este un drept personal, un drept individual de a ști ce s-a întâmplat, de a ști cum a murit tatăl tău? Poți să refuzi un astfel de drept la informație? Nici măcar nu știm unde este îngropat bunicul, nu știm în ce groapă a fost îngropat. Ați putea solicita Spaniei să ratifice Convenția Consiliului European privind accesul la documentele oficiale. Cred că Spania încă nu a ratificat această convenție. În toate serviciile de arhive din Spania, politica pentru toate persoanele fa- din familiile dispăruților este de a se menține tăcerea absolută, deși există o egalitate absolută între toți cetățenii. Cerem intervenția dumneavoastră la tribunalul din Posadas suntem convinși că există informații undeva la primăria din Posadas și vrem să avem aceste informații, vrem să știm ce s-a întâmplat cu bunicul. De asemenea, solicităm să se facă analize ADN pentru resturile, osemintele celor care au fost îngropați în groapa comună. Avem dreptul să știm ce s-a întâmplat și de asemenea cerem reparații pentru tot ceea ce s-a întâmplat. Cred și sper că mama mea nu va muri înainte de a cunoaște adevărul, înainte de a ști ce s-a întâmplat cu tatăl ei. Mulțumesc. La com- o să dăm acum cuvântul domnului Vin Fent de Pin din partea comisiei. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez faptul că, într-adevăr, avem de-a face cu un subiect foarte sensibil și emoționant. Suntem foarte conștienți de acest fapt. Cu toate acestea, noi trebuie să ne întrebăm ce poate și ce nu poate să facă Uniunea Europeană. Și în acest sens, noi considerăm că nu există legislație la nivel european care ar putea să ne permită nouă să continuăm să procesăm cererea petiționarei. Doamna petiționar a făcut apel la niște uh, legi europene, directiva în ceea ce privește datele personale, apoi la deciziile Consiliului din 2008, 977. Aceste două texte juridice sunt cele care reglementează uh, colectarea și diseminarea datelor personale. Însă, așa cum am spus în răspunsul nostru, acestea se aplică la date strict personale. Uh, care au de a face cu persoana a cărei date sunt procesate și nu cu oricare altă persoană. Indiferent de relația cu acea persoană, datele personale, așa cum le înțelegem noi și sunt definite în această legislație, se, respect, se referă la datele persoanei în cauză și nu a unei persoane terțe. Așa înțelegem noi lucrurile. Da, putem să regretăm acest fapt, dar astfel a fost scrisă această legislație și numai așa putem noi să o interpretăm, fără a merge prea departe în interpretare. Un alt aspect, un alt element menționat de petiționară e Carta Drepturilor Fundamentale, dreptul la demnitate, dreptul de protecție împotriva unui tratament degradant, toate acestea apar în Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Da, sunt niște drepturi extrem de importante, noi ne asigurăm că acestea sunt protejate și fac parte din dreptul european. Vă reamintesc faptul că această cartă se aplică doar în cadrul legislației europene și se ține cont de ea când se implementează o legislație europeană. Dar, așa cum vă spuneam la început, nu găsim niciun fel de caz în legislația europeană, niciun fel de text care ne-ar permite nouă să continuăm procedurile în această situație dificilă. S-a menționat Consiliul Europei acesta nu intră de, sub competența comisiei pentru că e o instituție total diferită. Cu toate acestea, am observat că există o jurisprudență din partea Curții Europene a Drepturilor Omului și s-ar putea ca o parte a acestei legislații să intre sub convențiile europene. Însă trebuie să se decide dacă într-adevăr această se aplică și în acest caz. Însă da, am observat că există jurisprudență la această curte și probabil s-ar putea face ceva în cazul unor petiții ca aceasta. Dar, cum spuneam, Curtea Consiliului Europei este independent față de noi. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Ianes. Grazie, grazie, președinte. En primer lugar, quería felicitarla a usted, a usted y a la Comisión y a los servicios. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să felicit serviciile comisiei noastre care au acceptat această petiție. Dacă mă gândesc la istoria țării mele din ultimii 70 de ani, dacă mă gândesc la evoluția comisiei noastre, e bine, aș putea să spun este aproape un miracol că apare un caz printre miile de dispăruți din timpul războiului civil din Spania. Este pentru prima dată, după numără, numeroși ani, deși victimele au fost uh, în număr mare. Trebuie să spun că niciun deputat uh, nu este responsabil de acest uh, dosar. O femeie, o femeie dorește să știe unde este înmormântat corpul tatălui său. Și mă bucur că această petiție este discutată astăzi în cadrul comisiei noastre. Aș vrea să salut eforturile Anselmei și ale lui Noel, care s-au deplasat până la Bruxelles pentru a interveni într-un mod atât de emoționant în fața noastră, pentru a ne explica foarte clar care este situația. Pentru a ne spune cine sunt asasinii și cum a fost asasinat tatăl Anselmei unde a fost înmormântat, n-a fost niciun proces, nu există niciun fel de probe, practic nu există nimic. Deci ceea ce se solicită este folosirea tehnicilor moderne, analiza ADN, orice care ar putea fi găsit în arhivele despre care ne-a vorbit, pentru ca să fie exhumate resturile trupului tatălui său astfel încât acesta să poată fi reînmormântat în condiții demne. Nu înseamnă că se dorește judecarea autorilor acestui asasinat, care cu siguranță au murit la rândul lor. Este vorba de a se permite accesul la o informație care ar face posibilă găsirea restului sau resturilor trupului acestui tată al doamnei Angulo. Este o problemă de politică internă spaniolă. Dar guvernul spaniol actual nu are nimic de a face cu ceea ce s-a întâmplat și nici guvernul precedent. Nu este vorba despre o problemă de politică internă, ci o chestiune personală, individuală, de familie. E ca și în cazul victimelor ETA. Victimele, familiile acestora cer aflarea adevărului și această solicitare de aflarea adevărului trebuie să o susținem noi și eventual să încercăm să o facem posibilă. Au fost făcute mii de studii psihologice, psih psi psihiatrice în legătură cu conceptul de doliu. Cum poți să ții doliu dacă nici măcar nu știi unde este înmormântat trupul, dacă trupul acela a dispărut. E ca și cum de 70 de ani ar muri în fiecare zi. Ca și cum abia ieri, 4 noiembrie, ar fi fost asasinat acea persoană. Este teribil. Tocmai de aceea noi, ca responsabili politici în Spania, trebuie să recunoaștem că nu am făcut suficient, indiferent care este guvernul, indiferent care sunt rezoluțiile Parlamentului European, am făcut ceva, dar insuficient. Trebuie să facem o anchetă serioasă. Judecătorul Garson a permis identificarea a sute sau mii de persoane care au dispărut și care au fost înmormântate în gropi comune în Spania probabil este tipul de crimă care a făcut cele mai multe victime uh, dacă comparăm cu Cambodgia lui Pol Pot. Și nu vorbim doar despre victimele franchismului. Cum să dăm satisfacție? Cum să mulțumim aceste familii, acești, aceste rude, părinți care n-au știut niciodată ce s-a întâmplat și unde au ajuns resturile părinților lor? Ceea ce mă impresionează pe mine sunt concluziile Comisiei Europene foarte scurte. Câteva rânduri. Citez. Faceți apel la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și ne spuneți că această curte, în cazul Gianodec, masacrul de la Catin, un alt caz, a considerat că dacă un stat nu este legal responsabil de moartea sau dispariția unei persoane, articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului o obligă să facă act de compasiune și de respect, repet, compasiune, milă și respect față de preocupările, neliniștea membrilor familiei defunctului. Este vorba despre, în același timp, despre obligația de a-i ajuta să obțină informații importante. Și aceste lucruri sunt uh, relevante în acest caz, dar tăcerea autorităților este totală, completă. Există o preocupare reală din partea membrilor familiei și răspunsul prin tăcere este lipsit de omenie. Eu consider că este un tratament neomenos. Iată de ce. Uh, repet, Spania a semnat convenția privind uh, comportamentul inuman uh, împotriva torturii și așa mai departe. Dar în acest caz e vorba despre un tratament lipsit de omenie care se aplică membrilor familiei acestei persoane dispărute. Ceea ce vă cer acum este să tratăm cu omenie, cu demnitate acest caz și cred că noi, ca și Comisie, putem să jucăm un rol istoric aducându-ne sprijinul pentru această petiție. Petiția pe care o face fica și nepoata unuia dintre coreligionarii mei, <laughs> pentru că făcea și el parte din Partidul Socialist Spaniol. Fie ca să fie țărâna ușoară. Domnule Meier. Dirigime a doña Anselma Guillermina Gómez Angulo y a su hija. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru început, aș vrea să aduc un omagiu tatălui dumneavoastră, bunicului dumneavoastră, pentru că el și dumneavoastră reprezentați mii de familii spaniole care au fost confruntate cu aceeași situație și care în prezent cer public reparația situației. Aceste persoane au murit pentru că au fost loiale pentru că au apărut, apărat cauza regimului legitim în perioada respectivă, la începutul celui de-al doilea război mondial. Uniunea Europeană nu mai trăiește într-un regim fascist, dar în Spania acest regim a continuat timp de mai mulți ani. Aș începe, deci, prin a aduce un omagiu domnului Anselmo Gomez, un republican socialist a cărui singură crimă a fost credința față de guvernul legitim, fidelitatea față de acesta. Este pentru prima dată că avem în cadrul Parlamentului European ocazia să vorbim despre ceea ce s-a întâmplat uh, atunci când uh, cetățenii s-au ridicat pentru a-și apăra cea de-a doua republică și, după cum a spus domnul Ianes, există mii de familii astăzi care nu știu unde sunt înmormântați taților. Tați care au fost asasinați atunci când a avut loc revolta militară sau după uh, războiul civil, în timpul acestuia, în condiții dramatice, pentru că a fost vorba despre execuții uh, Persoanele acestea au fost asasinate pentru ideile republicane pe care le aveau. Țin să mulțumesc petiționarelor pentru prezența lor aici și încă o dată să aduc un omagiu domnului Gomez. Consider că petiția dumneavoastră este întru totul admisibilă. Nu faceți decât să apărați amintirea tatălui, respectiv bunicului dumneavoastră. Și această problemă privește întreaga Spanie. Am făcut anumite progrese, dar cu siguranță insuficiente. Dezbaterea parlamentară nu a permis anularea tuturor hotărârilor uh, juridice. Problema nu este încă rezolvată, încă nu s-au adus reparații publice pentru acele persoane care au fost uh, uh, închise, care au fost masacrate. Și unul dintre modurile în care am putea ieși din această situație este tocmai ce faceți dumneavoastră aici, să cereți dreptate tuturor serviciilor publice, autorităților publice, care să vă acorde accesul la informații. Puteți să, să contați pe întregul meu ajutor și, de asemenea, pot să vă spun că nu mă voi opri până când nu veți obține răspunsurile de care aveți nevoie. Aceste informații sunt indispensabile în ceea ce privește Comisia Europeană. Cred că problema merge dincolo de regulamente. Cel puțin aceasta este părerea mea. Aș dori să îi cer președintei comisiei noastre să trimită o scrisoare celor două tribunale care au refuzat accesul la informație. Doamna Mazzoni, dacă aveți bunăvoință, ați putea interveni pe lângă aceste tribunale pentru a le solicita să transmită informațiile solicitate de petiționare. Cred că această petiție trebuie să rămână deschisă. Cred de asemenea că trebuie să facem și mai multe eforturi, astfel încât pe toate căile uh, fie amiabil, oricum, la modul normal, să obținem acces la informație și la justiție, la dreptate. Răspunsul comisiei, acest prim răspuns, a fost o ușă deschisă pentru alte intervenții la alte niveluri, pe lângă alte autorități. Însă, această solicitare, această petiție istorică, repet, este ceva care justifică păstrarea petiției deschisă până în momentul în care toate informațiile solicitate vor fi obținute. Este vorba despre informații vitale pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, pentru întreaga societate spaniolă și aș spune chiar pentru societatea europeană în întregul ei, pentru că este vorba despre consecințele unei lovituri de stat fasciste. Trebuie făcute reparații, aduse reparații celor care s-au opus loviturii de stat, celor care au rămas fideli guvernului uh, legitim, celor care și-au făcut datoria să le respectăm memoria și trebuie să facem totul pentru a avea acces la informație. Mulțumesc, domnule Bromera. Sumo uh, al Aș dori, la rândul meu, să vă mulțumesc pentru că ați admis această petiție. Sunt de acord cu domnul Ianes și la rândul meu aș dori să aduc un omagiu curajului pe care îl demonstrează fica și nepoata lui Anselmo Guillermo. Să încercăm măcar să menținem deschisă această petiție pentru a le putea răspunde petiționarelor. Sunt câteva lucruri care mă surprind. Atunci când citesc evaluarea comisiei, de exemplu, găsesc uh, argumente legate de protecția datelor individuale. Dar cum poți să vorbești de drepturi personale pentru a justifica refuzul accesului la informație? Cred că pentru aceste familii uh, un astfel de răspuns este cu totul de neînțeles. Adică familiile nu au dreptul să acceadă la informații pentru că persoana vizată a decedat, dar dacă n-ar fi decedat, n-ar fi avut nevoie de acces la aceste informații, le-ar fi deținut deja. Deci aceste argumente mie mi se par cu totul absurde. Este vorba despre o motivație care pur și simplu nu stă în picioare. Iată de ce sunt de acord cu domnul Ianes și cu propunerea dânsului. Petiția trebuie să rămână deschisă. Domnul Mer va sugera să trimiteți, doamnă președinte, două scrisori. Cred că sugestia este extrem de pertinentă, mai ales dacă dorim să insistăm și să uh, solicităm aceste informații. Și aș vrea să adaug un al treilea element. Cred că în acest context întrucât este vorba doar de acces la informații, vreau să vă reamintesc că după toate, toți acești ani de democrație în Spania, o asemenea petiție ajunge la noi, la Parlamentul European. Aceasta înseamnă că mecanismele care există în Spania pentru a ajunge la un proces de reparație, e bine, nu sunt eficiente. Mecanismele din Spania nu funcționează și noi trebuie să trimitem un mesaj cât se poate de clar pentru ca să solicităm din partea autorităților uh, vizate cel puțin un răspuns. Un răspuns la aceste solicitări. Și o ultimă solicitare care mi se pare importantă. Comisia cere petiționarei să discute cu autoritățile naționale, dar singurul judecător care s-a ocupat de o situație de acest gen, știți ce i s-a întâmplat? A fost o întreagă campanie de defăimare în domenii diferite. Uh, și această situație mi se pare de asemenea extrem de îngrijorătoare să se adreseze autorităților spaniole care s-au comportat astfel față de singurul judecător care a îndrăznit să se ocupe de un astfel de caz? Nu cred că este prea concludent, nu cred că este prea bine. Uh, și cred că trebuie să continuăm examinarea acestei petiții astfel încât dacă într-o zi ar trebui să fie închisă să nu se facă acest lucru în condiții proaste. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mă alătur și eu celor care au fost puse până acum pe acest subiect. Aș vrea să mulțumesc familiei care a venit până aici și colegilor care au luat cuvântul. Mă surprind însă argumentele pe care le-am auzit din partea comisiei. Cred că e rușinos să auzi că pur și simplu se utilizează dispozițiile care uh, urmăresc protecția persoanelor pentru a proteja autoritățile. Aceste dispoziții urmăresc să ofere protecție cetățenilor împotriva posibilelor agresiuni din partea autorităților, nu viceversa. N-am auzit niciodată o astfel de justificare sau în orice caz, dacă am auzit-o, a fost foarte rar. Până la urmă vorbim de o persoană care a fost executată, care a dispărut. Despre asta vorbim aici, trebuie să protejăm cetățenii. Aș vrea să vă spun că este important să înțelegem că ne ocupăm despre un subiect care ne-a fost uh, adus atenției. Nu putem spune că trebuie să ne ținem strict uh, de uh, reguli. Până la urmă, Există o petiție care ne-a fost prezentată și este foarte bine că acest subiect ne-a fost adus în atenție. Apoi, am auzit cam care este situația și am avea niște comentarii cu privire la autorități. Dacă vrem o reconciliere în Spania, trebuie să se spună adevărul Am auzit și alte situații în cazuri în care, uh, în urma unor mari conflicte, uh, au fost cazuri similare și pacea, adevărul și justiția au trebuit să fie promovate și dacă unul din aceste trei elemente nu este respectat, nu avem cum avea o reconciliere durabilă. După așa de mulți ani de democrație în Spania, iată că există niște forțe destul de puternice care în continuare încearcă să oprime adevărul. Nu e permis să existe așa o schismă în um, societatea din Spania și în calitate de reprezentanți a instituțiilor europene avem datoria să ne asigurăm că cetățenii spanioli văd că Adevărul este un drept în Uniunea Europeană, este un drept al omului, chiar dacă acesta nu se regăsește undeva concret, nu se spune undeva concret că trebuie să publice un lucru sau altul. Până la urmă vorbim despre un drept global. Și aș vrea să invit comisia să abordeze lucrurile din această perspectivă și să-și facă treaba. Dar sigur, asta nu înseamnă că noi, la rândul nostru, nu ar trebui să uh, continuăm să urmărim acest subiect, să facem tot ceea ce ne revine, să lăsăm această petiție deschisă pentru a cere ca lucrurile să fie rezolvate clar uh, și să folosim uh, formulările clare din această hotărâre a Curții Drepturilor Omului. putem semna această scrisoare pentru a reaminti Spaniei, ceea ce deja a fost uh, declarat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, astfel încât să existe uh, o soluție la această problemă fiindcă, așa cum s-a spus la Curtea de la Strasburg, e vorba de o, un tratament inuman și acesta nu trebuie să fie acoperit sub argumente de ordin juridic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Turgais, acum. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum spuneam, de fapt, reprezentantul comisiei spunea că e o chestiune foarte sensibilă și emoțională. Uh, da, într-adevăr, vorbim despre niște chestiuni deosebit de sensibile. Înainte de a discuta despre petiție, permiteți-mi să spun următoarele. Să vă spun unde ne aflăm în acest moment, în comisia noastră, PETI. Ca domnul Martinez, noi știm că atunci când avem astfel de subiecte, uh, Doamna Ocan îi spune delegația spaniole, fiți mai europeni, gândiți-vă mai mult la, uh, Span- la Europa și nu la Spania, însă e foarte greu să nu ne gândim la Spania. Te rog, Margaret, spun asta ca pe un lucru bun. Nu încerc să o spun ca fiind ceva rău, pentru că de... nu e o chestiune care se îndreaptă împotriva ta, Margaret. Tu ne spui totdeauna că noi, spaniolii, vorbim foarte mult, că ar trebui să ne gândim mai mult la Europa. Am auzit acest lucru în această comisie de multe ori. Nu știu dacă e o greșeală în traducere sau pur și simplu am înțeles eu greșit. Nu încerc să te atac. De fapt îți fac un compliment. Da, e adevărat, trebuie să ne gândim mai mult la Europa. Și acum, dacă îmi permit să mă explic, probabil mă vei înțelege în loc să îți arunci pixul în, în sus. Pentru că Luis a avut dreptate. Nu vorbim aici despre stânga, dreapta, Partidul Popular, socialiștii sau altcineva. Într-adevăr, în secolul 20, în Europa au existat atât de multe conflicte și atât de multe războaie. Astăzi, fără îndoială, deschidem o altă ușă pe care eu nu o să o definesc acum, dar am deschis o ușă pentru oameni care să, în care victimele în care familiile victimelor din primul război mondial, din victimele din Cipru, croații, din războaiele balcanice, to- toți acești oameni pot acum să vină să discute cu noi. Toate aceste situații pot fi deschise acum discuției. Acum să trec la petiția ca atare. Ministerul Justiției a dat un răspuns la cerința petiționarelor și știu că s-au făcut anumite acțiuni. Guvernul Zapatero în 2011 și apoi următorul guvern, ambelor guverne, li s-a cerut să depună toate eforturile pentru a găsi aceste dosare, să vadă Cine e responsabil pentru ceea ce i s-a întâmplat tatălui dumneavoastră? S-a trimis această scrisoare de Ministerul Justiției și aici se adresau chestiunile pe care le cereați la acel moment. Trebuia să se găsească niște documente. Documentele au ajuns la ansamblul din uh, Cordoba și din Posadas și în, din arhiva din Cordoba. Însă toate aceste demersuri nu au avut succes conform Ministerului Justiției. Conform guvernelor care au fost uh, responsabile atunci. Ce ne mai spune Ministerul Justiției? Aceste documente nu au, pot fi, nu au putut fi găsite. Nu știu dacă acestea au fost arse, distruse, furate sau ce s-a întâmplat cu ele. Din păcate, ei nu pot să găsească documentele în cauză, deși li s-a cerut să facă acest lucru. Cum spuneam, li s-a cerut să facă acest lucru. Sunt informații pe care le am de la Ministerul Justiției din ambele guverne. Apoi faceți o a doua plângere în petiția dumneavoastră. Știți foarte bine că cererea de exhumare și identificare a rămășițelor umane într-un uh, cimitariu, într-un cimitir, în cimitirul din La Salud, toate acestea țin de municipalitatea din Cordoba. De aceea, cred că trebuie să înțelegem cum stau lucrurile cu arhivele și cine are competențe în ceea ce privește exhumarea unui cadavru. Și aici vorbim de o regiune, și anume regiunea Andaluzia. De aceea ar trebui să vă adresați și acestei regiuni. Apoi, domnul Meyer, de fapt, familia sa politică face parte din regiunea Andaluzia, sunt la putere acolo și eu sunt convins că aceștia ar fi dispuși să facă orice eforturi e nevoie, să deschidă procedurile astfel încât să le amintească celor din, ministru, din Ministerul Justiției ce se poate face. Nu vreau să vă simțiți dezamăgite acum. Comisia nu are competență în asemenea chestiuni. Cât despre dumneavoastră, doamnă președinte, dacă nu greșesc, cred că vi s-a cerut ca aceste scrisori să fie trimise judecătorilor și Ministerului Justiției din Spania. Însă judecătorii în Spania sunt independenți, nu li se poate spune ce să facă sau să nu facă. Acum pornim de la un caz pe care îl știm cu toții. Cu toții știm că sistemul de justiție este independent și știe ce fel de proceduri trebuie să fie urmate, ce trebuie făcut. Însă vom trimite aceste scrisori administrațiilor care sunt relevante în acest caz. Când Comisia Europeană a spus că nu va putea face nimic în, în acest caz pentru că nu are competențe în această sferă, atunci Haideți să trimitem regiunii Andaluzia și uh, în Cordoba toate aceste scrisori autorităților de acolo, dacă sunteți de acord, doamnă președinte. Mulțumesc. Gases. Gracias, presidenta. Mulțumesc, doamnă președintă. Fără îndoială ne aflăm în fața unui subiect foarte important care se adresează acestei comisii pentru petiții. Și fără îndoială ca să ține de responsabilitățile noastre. Anselmo Guillermo uh, Gomez uh, este fără îndoială recunoscător familiei că a dus această chestiune în fața Parlamentului. Și noi trebuie să fim recunoscători familiei sale pentru că a făcut acest gest să îi onoreze memoria. Sacrificiul făcut pentru a aduce în discuție un caz individual, care fără îndoială este unul personal, uh, reprezintă valoarea persoanei implicate, dar în același timp este un caz care transcende natura aceasta individuală și o transpune uh, într-un eveniment colectiv la care s-au referit toți colegii care au intervenit până acum, domnul Ianes, domnul Meyer, doamna Auken, domnul Iturgais și toți ceilalți. Cu toții înțelegem că ne aflăm într-un moment în care lucrurile încep să capete contur și iată că se deschide uh, o ușă uh, și putem oferi și noi un sprijin. Și mă refer aici la o solicitare a exercitării și respectării drepturilor omului. S-a deschis o ușă către posibilitatea de a asculta vocile a mii și mii de cetățeni și de a le da răspuns cetățenii a căror viață uh, a luat sfârșit și a căror moarte a fost uh, ascunsă zeci de ani de realitățile istoriei. Și astăzi, acum și aici, în Comisia noastră pentru petiții, avem ocazia să facem ceva în acest sens. Și asta este natura aceasta care transcende um, caracterul pur individual al acestor uh, petiții de care, la care mă refeream. Am ascultat aici o serie de argumente, nu o să mai intru și eu în detalii, dar cred că comisia noastră trebuie să ceară informații și rapoarte judiciare suplimentare cu privire la uh, avizul pe care l-am uh, primit. Toate aceste informații să vină din partea Comisiei Europene. Informații care să ne ajute să aflăm ce s-a întâmplat, să ne ajute să apărăm drepturile cetățenilor, drepturile omului și care să ne ajute să ne orientăm pe viitor în acest domeniu uh, destul de vast care s-a deschis aici. Asta este o solicitare pe care am făcut, pe care vreau să o fac, pe lângă cele spuse anterior. Hmm? Așa cum au spus uh, colegii care au intervenit înaintea mea, Trebuie să ne asigurăm că această poartă pe care am reușit să o deschidem nu se va reînchide. Comisia noastră pentru petiții trebuie să-și asume responsabilitatea că se asigură că această poartă, această ușă nu se va închide, fiindcă vorbim aici despre un moment istoric. Trebuie să facem eforturi pentru a ne asigura că aceste informații eh, care ne vor ajuta să ne consolidăm poziția vor fi obținute. nimeni din familia lui Anselmo Guillermo Gomez Bermudez sau din familiile miilor de spanioli care se găsesc în aceeași situație, nimeni, prin urmare, nu trebuie să se simtă lipsit de apărare. Noi suntem Parlamentul European, apărăm drepturile omului și, prin urmare, vreau să mă alătur solicitărilor uh, formulate de colegii mei. Domnul Martinez Martinez. Mulțumesc, doamnă președintă. Tot ce a putut fi spus a fost spus. Vreau să mă alătur și eu colegilor mei. Uh, mă bucur că și doamna Ocan uh, a luat uh, cuvântul, astfel încât să ne asigurăm că nu vorbim aici de o chestiune spaniolă-spaniolă. E important să avem dezbateri la care să participe uh, toți europenii. Ce mă interesează pe mine în mod special este să ne asigurăm că uh, familia știe că în calitate de vicepreședinte al Parlamentului au poziție, că intenționez să intervin și să mă asigur că lucrurile vor fi duse mai departe. Dar aș vrea de asemenea să salut aici perseverența și hotărârea acestei familii și aș vrea să vă prezint omagiile mele, doamnelor, fiindcă ați suferit pe durata întregii vieți și totuși nu v-ați uh, dat niciodată, nu v-ați lăsat niciodată bătute. într-o anumită măsură chiar putem spune că ați avut încredere în instituțiile democratice și Totuși, având în vedere lipsa lor de răspuns, ar fi fost foarte de înțeles dacă nu mai aveți încredere în ele. Prin urmare, ne-ați uh, făcut onoarea de a ne acorda încrederea dumneavoastră și acum trebuie să nu o înșelăm. Până la urmă vorbim de încredere în, într-o Europa a democrației, într-o Europa a valorilor. Și de aceea Iată că doar la uh, 30 de ani după formarea Europei sau după această situație uh, ajungem la o mare îndreptat spre o soluție. Nu avem, prin urmare, dreptul să vă dezamăgim și de această dată. Ați dat dovadă de forța, de curajul, de hotărârea de a vă urma această luptă și mă alătur colegului Iturgais și vreau să vă spun că atunci când părăsiți această sală ar trebui să aveți o nouă speranță. Trebuie să vă deschidem noi posibilități, să vă oferim cel puțin certitudinea faptului că acest dosar nu va fi uh, îngropat și uitat așa cum s-a întâmplat cu Anselmo în toți acești ani. În țara mea, ca și în majoritatea statelor europene, imaginea Uniunii Europene este una care suferă, fiindcă se îndepărtează de valorile fundamentale, de valorile care sunt reprezentate de solidaritate și democrație. Și când avem de-a face cu un caz așa concret, trebuie să răspundem în mod coerent pentru a arăta că ne interesează și respectăm aceste valori și aceste principii am auzit aici o solicitare care nu poate să fie refuzată. Nu ne cereți ceva nemai auzit sau ceva ce nu poate fi realizat. Nu avem cum să vă răspundem, da, dar asta s-a întâmplat cu așa de mult timp în urmă. Nu, acesta este un subiect care continuă să rămână uh, viu atâta vreme cât fica lui Anselmo e vie și nepoata sa mai departe um, cazul acesta nu poate să fie încheiat și oricum când se va termina trebuie să fie un, uh, o, o soluție bună care va fi găsită, chiar dacă deocamdată nu s-a găsit o astfel de soluție satisfăcătoare. Ne-ați prezentat un caz concret, ați venit cu o cerință esențială și trebuie să uh, ne asigurăm că petiția rămâne deschisă Nu cred că comisia se poate limita la răspunsul pe care l-a dat. Sigur, comisia răspunde ca de obicei, ne spune că nu există uh, norme concrete care să fi fost încălcate în dreptul comunitar și, prin urmare, nu suntem competenți. Dar nu este așa. Avem de-a face cu încălcarea unor valori fundamentale care reprezintă identitatea Uniunii Europene. Comisia, prin tratat, este gardianul tratatului care uh, uh, consfințește aceste valori fundamentale în construcția europeană. Prin urmare, nu este vorba din partea Comisiei să spună că nu este competentă, ci Parlamentul, prin intermediul Comisiei pentru Petiții, trebuie să se asigure că această cauză continuă, trebuie să găsim toate sau să încercăm toate soluțiile posibile pentru a ajunge să găsim informațiile pe care doriți să le obțineți și pentru a ne asigura că această familie exemplară nu își pierde speranța. Și aș mai avea încă două lucruri de adăugat ne confruntăm aici cu un caz clar de victima a terorismului. Până la urmă, aceste două doamne prezente aici sunt victime ale unui act terorist, ca și cei care Uh, sunt victime ale altor acte sau au fost victime ale altor de acte de terorism în Spania și cei care nu sunt uh, solidari cu ele nu mai au dreptul să se declare solidar cu victimele altor acte de terorism care au um, afectat Spania și încă în trecutul destul de apropiat ca și Luis, ca și Vili, ca și alți colegi, sunt de mult timp în politică. Prin urmare, pot să-mi permit să fiu și autocritic în intervențiile mele. Fără îndoială, există încă multe probleme care nu și-au găsit soluționarea în Spania. Eu locuiesc într-un oraș, deci nu într-un sat, și totuși când ies în stradă, există acolo un bulevard al generalisimului Franco, ca și cum am avea un bulevard al Führerului în uh, Germania sau un bulevard al Ducelui uh, sau al cine știe cărui conducător în România. Eu locuiesc în Madrid, într-un cartier unde avem un bulevard al generalisimului Franco și nu e un caz unic în Spania. Și pot să vă spun că să mă prim pe strada asta nu e deloc plăcut pentru mine. Chiar mă simt foarte rău. Cu toți avem uh, un trecut, cu toți avem câte o povestire în familia noastră. Uh, care are legătură cu acest trecut, dar vreau să vă spun că în Spania încă mai sunt multe astfel de probleme uh, nerezolvate. Eu nu pot să imaginez cum în Germania am putea găsi o, un bulevard al Führerului, de exemplu, sau un bulevard al lui Stalin. Și totuși, iată că noi trăim, ne confruntăm în viața noastră cu astfel de situație și în multe orașe din Spania. Trebuie să recunoaștem acest lucru. E o problemă. E o problemă europeană de care trebuie să vorbim cu toții, o problemă pe care trebuie să o discutăm, să o aducem în atenția cetățenilor noștri, fiindcă nu și-a găsit încă rezolvarea. Și am să închei felicitând secretariatul comisiei noastre, care a înțeles foarte bine că avem de-a face cu un subiect foarte important. Poate că această petiție nu este o petiție cu care ne întâlnim în fiecare zi și ați alocat un spațiu suficient de discuție, fiindcă e responsabilitatea noastră. Vreau să vă mulțumesc și mulțumesc în special fiicei și nepoatei lui Anselmo. Mulțumim pentru documentele acestea pe care ni le-ați dat, fiindcă sunt înspăimântătoare. Într-un document care vine din partea unei municipalități se spune cu privire la această persoană că a fost un om deschis la minte. și aș putea să comunic, să vă citesc acest document și cred că v-ar înspăimânta să vedeți despre ce este vorba. O persoană asasinată în 1936 și în 43, iată cum se abordează cazul său. Deci la șapte ani după asasinarea sa, se spune că până la urmă uh, discuția trebuie să fie încheiată și că bunurile care au fost confiscate uh, vor fi uh, date urmașilor săi la șapte ani după ce a fost asasinat. Dar dincolo de acest caz concret, cred că ar trebui să studiem ceea ce eu numesc un holocaust după războiul civil din Spania. Deci nu pe durata acestui război, ci după ce el s-a încheiat după ce a triumfat lovitura de stat fascistă, în toate regiunile unde nu se punea problema răzbunării împotriva puterii republicane. Putem vorbi de un holocaust care a fost pregătit științific împotriva tuturor celor care se opuneau puterii totalitare, bisericii totalitare în vremea respectivă și cred că toate aceste lucruri ar trebui să fie studiate atent în Spania și trebuie să curățăm puțin lucrurile, fiindcă au trecut 40 de ani și totuși n-am reușit să facem această operațiune de curățare a istoriei. Vă mulțumesc că m-ați ascultat până la finalul intervenției. Doamna Ocan, foarte scurt, vă rog. Foarte pe scurt, vreau doar să îmi cer scuze lui Carlos, de la Carlos. Da, E adevărat, am citit și în ziarele daneze despre acest caz, am citit despre judecătorul Cazon în uh, ziarele daneze și eram deja nervoasă când mă gândeam la acest subiect. Acum, după ce am ascultat răspunsul comisiei, argumentația absurdă de astăzi, am, uh, m-am lăsat purtată de val. Însă mă bucur foarte mult că veți ajuta la aflarea adevărului. Eu cred că ar trebui să îl invităm pe Baltazar Cazon să vină aici, în intermediul nostru, și să ne spună câte ceva cu toții. Ne dorim mai multe informații și cred că ar fi o idee foarte bună să continuăm această discuție. Și îmi cer scuză că prejudecățile m-au copleșit astăzi. Da, replică. Aveți un minut să răspundeți. Gracias. Eh, solo quería hacer algunas puntualizaciones. Eh, me gustaría... Mulțumesc. Vreau doar să mai, să vă mai dau niște informații, să dau niște informații comisiei, de fapt. Eu nu știu prea multe despre afacerile europene. Am citit Carta Drepturilor Fundamentale, am citit articolul 8, Punct 2, care ține de datele personale, de care vor fi tratate așa cum trebuie și cu consimțământul persoanei afectate. Fiecare are dreptul să acceseze datele personale și să modifice aceste date personale. Fie persoana în cauză, fie persoane care au legătură cu persoana în cauză. În acest articol sunt trei concepte un concept este al datelor care sunt adunate în legătură cu persoana în cauză. Eu nu cred că ceea ce cerem noi depășește această sferă de aplicare, dar așa cum v-am spus, nu am cunoștințe în domeniul juridic. Domnule Iturgais, la cele spuse de dumneavoastră, eu nu știam ce importanță mare are această petiție și anume că deschide ușa croaților și altor popoare. Da, cu siguranță un număr mare de naționalități uh, va veni în această comisie pornind de la această petiție și pe mine mă bucură acest fapt dacă au ceva relevant de spus și ceva important de cerut. Ați făcut un comentariu cu privire la asistența acordată de Ministerul Justiției. Acest lucru încercam să-l spun de fapt înainte. Există o serie de arhive, arhive și ale victimelor războiului civil. Din partea acestor autorități de la arhive am primit o scrisoare. Ministerul Justiției ne-a spus că au contactat diferite persoane din Cordoba și că nu există niciun fel de informații cu privire la tatăl meu și că acesta ar fi fost acolo. Nu am spus că toate autoritățile care au de-a face cu arhivele nu au cooperat cu noi. Nu, noi vorbeam despre cele din Cordoba și Posadas. Ministerul a contactat administrația din orașul Cordoba și registrul civil de acolo. Însă e foarte greu să te adresezi unui tribunal, să mergi la un judecător și să-i spui, domnule judecător, ce se întâmplă cu documentele pentru această doamnă, de exemplu, care a murit acum 76 de ani. Nu există niciun fel de referință în această scrisoare, în acest sens. Tribunalele nu au fost contactate. Ce încerc să spun de fapt? Am această scrisoare care are legătură cu cele spuse de dumneavoastră. Cred că e o idee foarte bună să trimitem o scrisoare primăriei de acolo. Dar primăria ne spune că are doar o arhivă culturală ne spune că nu are informații. Nu sunt sigură. Ar putea să ne spună că aceste documente s-au deteriorat de ani întregi. Dar cred că cineva ar putea să meargă acolo, într-adevăr, să caute documentele. Nu cred că ar dura foarte mult. Nu știu dacă există personal în acest sens. Dar tribunalul ar putea cel puțin să îmi deschid o ușiță, însă nu mi-au răspuns tribunalele. Arhivele au răspuns toate, dar tribunalul nici măcar nu a ridicat telefonul atunci când am încercat să îi contactez. Probabil partidul dumneavoastră, guvernul, ar putea să facă mai multe. Mulțumesc! Not... Domnule Iturgais, 30 de secunde. Da, foarte pe scurt. Eu nu pot decât să mă rezum la scrisoarea Ministerului Justiției care a luat legătura cu judecătorii din Cordoba și Posadas. Cu ambele tribunale de acolo s-a pus în legătură Ministerul Justiției. Vă pot da și numele partenerilor de discuție, puteți să-i contactați chiar dumneavoastră, să le contactați pe aceste persoane care vă pot da informații și probabil că aceste două persoane v-ar putea ajuta în continuare. Ați vorbit de croați, turci, ei bine, turci, nu. Ciprioții au avut de suferit și și acolo există foarte multă durere. Ciprioții, francezii, germanii, toate aceste popoare au avut motive de, de pe urma cărora au suferit. Vreau să spun că există milioane de europeni care își caută membrii familiei. Și eu îmi doresc ca toți ceilalți ca aceștia să fie găsiți. Vă mulțumesc, mulțumim și petiționarelor pentru că au venit astăzi aici și ne-au prezentat această petiție care a dat naștere la o dezbatere foarte intensă. Cred că au reieșit și niște linii de acțiune puțin diferite față de ce s-a întâmplat până acum. Concluzia în unanimitate, fără îndoială, este că petiția trebuie să rămână deschisă și în ceea ce ne privește să ne asigurăm că vom contacta autoritățile din Spania, în special Ministerul Justiției, pentru a-i invita să îndeplinească îndatoririle care revin unei autorități într-o țară democratică și să transmitem o notă, un comentariu Comisiei Europene pentru a o informa că pe baza argumentelor pe care le-am auzit, considerăm că ar trebui să se facă un efort ulterior, o analiză ulterioară pentru a vedea dacă nu se poate aplica aici, uh, poate mai larg acest principiu al subsidiarității. Este un principiu esențial în instituțiile europene și, fără îndoială, uh, instituțiile cele mai apropiate de cetățeni sunt cele care au datoria să se ocupe de anumite chestiuni cum uh, spune și Comisia cu privire la cazul de față. Dar, în cazul în care acest principiu nu este respectat, se poate ajunge la instituțiile europene pentru o garantare a acestor drepturi atunci când instituțiile care sunt mai apropiate de cetățean nu fac acest lucru. Prin urmare, cred că vorbim aici de o competență specifică a instituțiilor europene, a com Comisiei în cazul de față, pentru că nu se garantează aceste drepturi. Asta în primul rând. În al doilea rând, aș vrea să fac o observație cu privire la uh, imposibilitatea de a interveni acolo unde este vorba de intervenții, de informații referitoare la terți. E o interpretare destul de limitată, îndrăznesc să spun, a directivei privind dreptul la informațiile oferite cetățenilor și cred că are și o dorință comună din partea noastră a tuturor să abordăm Comisia și din această perspectivă să cerem aprofundarea lui lucrurilor. Prin urmare, mulțumesc tuturor pentru dezbatere și celor două doamne semnatarele petiției. Mai avem o sugestie. Doamnă președinte, sunt de acord cu uh, cele spuse de dumneavoastră dar uh, vreau, uh, având în vedere cele spuse de domnul um, Iturgai, să vă spun că cred că ar trebui să intervenim uh, la nivelul guvernului regional sau al huntei din Andalusia și partidele noastre participă la uh, guvernarea acelei comunități autonome și cred că ar trebui să folosim această ocazie pentru a ajuta petiționarii. Foarte bine, uh, așa cum am spus, o să abordăm autoritățile naționale și locale și uh, asta în mod direct în calitate de comisie petiții și prin modul sugerat de dumneavoastră. Mulțumesc, las pe colegul Mer să asigure președinția în continuare.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 just so that, just if I could inform you. Muy bien. Vamos entonces a, a continuar, si me lo permiten. Si me lo permiten, hacemos los corrillos fuera eh, y... Vă rog, vă rog, o să reluăm discuțiile. Dacă vreți să discutați cu petiționarele, puteți să faceți acest lucru afară. Acum cred că ar trebui să trecem la petiția următoare, prezentată de domnul Stockwell. Nu? Nu, nu această petiție, ci 1032, prezentată de Manuel Altemir Mergherina, privind discriminarea suferită de elevii din școlile europene în ceea ce privește admiterea la universitățile spaniole. Domnul Manuel Altemir Mergelina, Mulțumesc, domnule Iturgais. Aș vrea să-mi încep intervenția exprimându-mi uh, susținerea față de familia care a intervenit anterior și aș vrea să le doresc să obțină cele mai bune rezultate posibile, pentru că este un caz foarte delicat. Al meu uh, e cu siguranță mai puțin dureros, dar oricum este vorba despre o nedreptate, o nedreptate care îi cad victime elevii din școlile europene, precum și elevii din alte țări ale Uniunii Europene care doresc să acceadă la universitățile spaniole. Acești elevi ai școlilor europene întâlnesc dificultăți la înscrierea în universitățile spaniole. Acest lucru nu poate fi negat. Comisia Europeană a trimis Comisiei pentru Petiții o comunicare care a arătat toate aceste dificultăți și faptul că elevii din școala europeană sunt cei mai puțin numeroși ca acces în universitățile din Spania. Anexa 5 din raportul de care dispune Parlamentul European uh, raport intitulat Analiza carierei profesionale și universitare a elevilor școlilor franceze din octombrie 2008. Autorii acestui studiu arată cât se poate de clar că 70% dintre elevii școlilor europene își continuă studiile în universități din uh, țările lor, în timp ce pentru Spania doar 50% dintre elevii acestor școli europene, cred că 50% dintre elevii secțiilor spaniole uh, fac acest lucru pentru că întâlnesc dificultăți puse tocmai de universitățile din Spania a fost constituit un grup de lucru de către Comisia Europeană pentru a se găsi o soluție la această problemă și aș vrea din start să spun că dificultățile întâlnite de elevii din secția spaniolă a școlii europene sunt cunoscute și recunoscute de Uniunea Europeană. Care este originea problemei? Explic acest lucru în petiția mea. E vorba despre regulile spaniole care reduc în mod automat nivelul de calificare obținut de elevii din școlile europene care au obținut bacalaureatul european, diploma de bacalaureat european. De fapt, ce prevede norma uh, din Spania? e nevoie de o medie de 5 din, pe 10 pentru a obține uh, diploma de bacalaureat. Dar în școlile europene este nevoie de 6 din 10 pentru a avea diploma de bacalaureat. Nota 6. Prin urmare, spaniolii pun la același nivel nota 6 a elevilor din școlile europene și nota 5 al unui elev dintr-o școală spaniolă, ceea ce mie mi se pare total nedrept. Pentru că, chiar dacă există exigențe superioare pentru obținerea bacalaureatului uh, european, elevii sunt mai apoi discriminați atunci când uh, solicită înscrierea într-o universitate spaniolă. Este vorba despre elevii școlii europene, repet acest lucru, și mai ales de elevi din secția spaniolă această secție unde studiază și copiii mei, dar nu este doar problema copiilor mei, ci este problema pentru toți ceilalți elevi din școala europeană. Dacă un elev din secția franceză vrea să se înscrie într-o universitate din uh, Spania, va face obiectul aceleași tip de discriminare sau orice alt elev din orice altă țară a Uniunii Europene care ar dori să se înscrie într-o universitate din Spania. Ar fi aceeași problemă. Este vorba despre o încălcare a principiului liberei circulații, care este totuși uh, bine înscris în tratatul de funcționare a Uniunii. Este de asemenea o încălcare a altor regulamente comunitare, cum ar fi Carta Drepturilor Fundamentale. Uh, unde la articolul 5 uh, se definește statutul școlilor europene. Acest articol 5 este uh, la rândul lui încălcat. Ce crede Comisia Europeană despre acest lucru? Înainte să ajung la această comisie pentru petiții, am depus un recurs la Comisia Europeană. În rezumat, există trei puncte în acest răspuns al Comisiei Europene, care consideră că statele membre sunt libere și singure responsabile de organizarea sistemului uh, educațional. Sunt perfect de acord. Dar Comisia mai spune că aceste norme nu trebuie să introducă discriminări pentru elevii care au o diplomă eliberată într-o țară străină și care ar putea să fie într-o situație de dezavantaj. Și aici sunt de acord. Dar normele spaniole pun tocmai într-o situație de dezavantaj elevii din școlile europene. Deși nu există niciun motiv ca situația să se prezinte astfel, autoritățile din Spania consideră că normele de convenție sunt uh, cât se poate de adecvate. Acest lucru este spus și de Comisia Europeană, care consideră că nu este vorba despre nicio încălcare a dreptului european. Evident, veți înțelege, nu sunt de acord cu aceste ultime două puncte ale uh, Comisiei Europene. În ceea ce mă privește, um, normele din Spania, regulamentele din Spania, încearcă să obțină condiții egale pentru toți studenții care, elevii care vrea să se înscrie la universitate în Spania. Înscrierea la universitate se face pe baza notelor de la bacalaureat și în funcție de această notă de la bacalaureat te poți înscrie într-o universitate sau alta din Spania. Înțeleg foarte bine că autoritățile din Spania insistă să existe egalitate între elevi, dar rezultatul pe care îl obțin este cu totul invers. Elevii din școlile europene sunt discriminați fără niciun fel de motiv, justificare. Comisia Europeană consideră că autoritățile europene nu trebuie să formuleze exigențe uh, față de sistemele educaționale din statele membre, mai ales în ceea ce privește sistemul de uh, conversie a notelor obținute la bacalaureat. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, pentru că nu vrem să punem în discuție sistemul de conversie a notelor sau de echivalare, dar trebuie să ne dăm seama care este rezultatul unei astfel de atitudini nu s-a realizat niciun fel de studiu în Spania în legătură cu accesul la universitate, cu înscrierea la universitate. Solicitarea mea la adresa comisiei dumneavoastră este cât se poate de simplă. Trebuie să denunțăm acest sistem greșit de uh, echivalare pus în practică de autoritățile din Spania. A fost imposibil să găsim o soluție amiabilă cu autoritățile spaniole până în prezent. Asociația părinților, elevilor din școlile europene și Comisia Europeană, precum și comisarul Calas, care a trimis uh, tot felul de scrisori ministrului uh, educației din Spania, n-au ajuns la niciun rezultat. Copiii mei uh, cresc și în curând vor trebui să se înscrie la universitate, motiv pentru care caut cu disperare o soluție. Care este cea mai bună soluție? Cred că ar uh, fi nevoie de un regulament uh, amiabil și de o schimbare a atitudinii din partea autorităților uh, din Spania. Eu sunt funcționar al Comisiei Europene. Sunt conștient că Comisia de Petiții poate fi foarte utilă și că, de asemenea, ar fi foarte util să depun un recurs la Comisia Europeană. Lucrez la Direcția Generală Vămi și Fiscalitate în cadrul unității infracțiuni. Lucrez aici de mai mulți ani și pot să vă spun că de 10 ani am avut ocazia să constat că numeroase uh, reguli naționale considerate de neatins au fost eliminate de Comisia Europeană, pentru că reprezentau adevărate obstacole pentru cetățeni, pentru că îi împiedicau să circule liber în spațiul comun european. Aș vrea să atrag atenția Comisiei asupra unui studiu datat 2011, un studiu realizat, redactat în limba engleză, privitor la impactul hotărârilor Curții de Justiție în materie de fiscalitate. Repet, datat 2010. Sunt aproape 200 de pagini în care e vorba doar despre hotărâri privind fiscalitatea directă, hotărâri ale Curții de Justiție Europene de ce aduc în discuție acest studiu? Pentru că eu consider că la Comisia Europeană există mai multe direcții generale care sunt mai active decât altele atunci când vine vorba de respectarea normelor comunitare. Am uh, cel mai mare respect pentru Direcția Generală Educație și Cultură din cadrul Comisiei Europene, dar cred că o petiție cum este a mea dacă ar fi depusă de direcția noastră generală, la direcția noastră generală ar avea mai multe uh, efecte. Aș vrea de asemenea să citez un comunicat de presă din 26 octombrie, comunicat al Parlamentului European, de acum două-trei săptămâni, deci destul de recent, vă citesc titlul în engleză. Single market Parlamentul solicită eliminarea obstacolelor din piața internă. Este vorba de taxele de înregistrare, de cheltuielile pentru înregistrarea automobilelor atunci când se trece dintr-un stat în altul, de dificultățile pentru a deschide un cont curent într-o bancă dintr-un alt stat membru. Oricum, e vorba despre probleme cu care se confruntă mulți cetățeni, dar eu n-aș vrea ca proprii mei copii să suporte consecințe faptului că eu am venit să lucrez la Bruxelles și că i-am înscris la școala europeană, după care vor fi penalizați pentru acest lucru. Mi se pare cu totul injust și acesta este motivul pentru care mă aflu în cadrul comisiei dumneavoastră astăzi. Tocmai de aceea vă rog să examinați acest subiect, rămân la dispoziția dumneavoastră în cazul în care doriți să vă ofer mai multe informații și v-aș solicita să faceți tot ceea ce vă stă în putință pentru ca să modificați această reglementare spaniolă. Mulțumesc, domn Manuel. Cunoașteți funcționarea comisiei noastre, prin urmare dau uh, cuvântul domnului Sampier din, în numele Comisiei Europene. Maybe I will try to clarify. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Voi încerca să clarific situația din punct de vedere juridic, iar apoi îi voi da cuvântul colegei mele care va spune în ce punct ne aflăm cu dialogul cu autoritățile spaniole. Așa cum ați văzut în răspunsul nostru și cum a rezumat deja petiționarul, noi nu suntem de acord absolut deloc cu petiționarul. Noi credem că autoritățile spaniole se folosesc de competențele lor atunci când convertesc notele studenților conform sistemului pe care le au. Și de aceea noi credem că cele spuse de petiționar nu sunt uh, nu sunt plauzibile. Dar vorbim aici de niște note de trecere care se află într-o poziție diferită și care au influență asupra mediei ca atare. Autoritățile spaniole cer șase puncte mai sus de cea de trecere E vorba de niște aliniere, adaptări care trebuie făcute. Noi nu credem că are loc aici o încălcare din partea autorităților spaniole. Nu știm cum ar putea fi văzută ca fiind astfel. Pe piața internă trebuie să se demonstreze că există un obstacol, ca să existe o încălcare. Pentru educație e nevoie să se dovedească că există discriminare. Și asta ar însemna un standard mult mai înalt, dacă doriți. Nu știu ce aș mai putea să adaug. Cred că am explicat deja în scris care este poziția noastră în documentele pe care vi le-am trimis și în comunicările pe care le-am mai avut cu, peti- cu petiționarul până acum. Mulțumesc foarte mult. Voi îi voi da cuvântul colegului dumneavoastră, colegii dumneavoastră, spune președintele. Bună ziua! Da, doamna, aveți cuvântul. Da, câteva elemente pe care aș dori să le adaug. E o provocare în toate statele membre să facem o conversiune cu bacalauratul, pentru că există sisteme de acordare a notelor diferite între statele membre. Așa că e o provocare constantă cu care ne confruntăm. Cooperăm cu inspectorii care vin din Ministerele Naționale ale Educației. Aceștia cunosc cel mai bine sistemele educaționale din fiecare stat membru. Comisia a fost în contact cu inspectorii spanioli, astfel încât să înțeleagă mai bine modul lor de gândire. Așa cum a explicat și colegul meu, aflat aici, evaluarea pe care o fac acești inspectori se bazează pe expertiza pe care o, ia, o au ei. Ce fac școlile europene acum? Există un grup de lucru tehnic care răspunde de bacalaureatul european face o revizuire a uh, fișei asupra pe baza căreia se face notarea. Aceasta trebuie să devină mai transparentă astfel încât statele membre să poată să facă o conversie mai facilă. E ceva ce se actualizează, se tot schimbă, e ceva la ce suntem foarte atenți. Însă trebuie ca și sistemele noastre să fie mai transparente, astfel încât și statele membre să poată să facă o evaluare corectă a criteriilor. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Mai dorește cineva să ia cuvântul înainte de petiționar? Eu aș dori să mai adaug ceva, dar aș dori și să știu ce... Dar să ascultăm acum care este reacția petiționarului. Vreau doar să specific o parte din detaliile care au apărut aici. Copiii mei dau examen în fiecare săptămână. Dacă au um, câte zece întrebări, dacă răspund la 6 corect, trec. Dacă ne uităm la documentele comisiei, comisia ne explică următoarele. În școlile europene, nota de trecere este 6. Însă aceasta depinde foarte mult de notele date de profesori. Deci, de fapt, vorbim despre o chestiune greșită. Perspectiva dumneavoastră este greșită. Eu spun că discriminarea este foarte clară în acest caz. Dacă copilul meu dă un examen, primește nota 6, iar apoi merge la studii în Madrid, această notă este echivalată cu 5. Așa că atunci șasele care a fost luat aici de copilul meu va ajunge să fie o notă de 5 în Spania. M-aș putea adresa Comisiei Juridice, am cunoștințele necesare în acest domeniu despre educație, nu știu la fel de mult. Eu nu înțeleg care e diferența între discriminare și obstacole, însă aici vorbim clar despre discriminare. Ce îmi doresc eu? Eu îmi doresc o explicație, pentru că eu cred că acum copiii mei au de suferit. Consider că comisia ar putea să facă mai multe și nu le înțeleg poziția. Dacă există vreun dubiu, noi putem adresa curții de justiție care să vină cu o hotărâre. Ce îi cer Parlamentului? De ce îi cer să analizeze această chestiune? Să analizeze chestiunea din punct de vedere juridic. Dacă vreți să mă sprijiniți bine, dacă nu, nu. Dar eu vă spun foarte clar, eu cred că vorbim într-adevăr de un caz de discriminare. Comisia nu a fost foarte precisă cât de cele spuse de DG Relații perso- cu personalul? Da, mulțumesc foarte mult. Însă, așa cum am spus, timpul trece. Da, ne dorim să existe mai multă transparență și așa mai departe, dar acest proces este unul îndelungat. În acest moment există cel puțin 50 de școlari spanioli care au de suferit. Mă refer aici la niște tineri de 17 ani acești tineri de 17 ani nu se află la același nivel cu ceilalți studenți europeni atunci când vine vorba de alegerea unei facultăți și eu cred că acest lucru nu este corect. Președintele, da, mulțumesc Manuel, știu la ce te referi, da, e un caz de discriminare, ai fost foarte clar în acest sens. Petiția va rămâne deschisă. Cer ca această petiție să rămână deschisă și eu cred că Comisia se va conforma. Dacă un uh, europarlamentar cere ca petiția să rămână deschisă, ea rămâne deschisă. Comisia ne-a explicat care e poziția ei pe acest subiect. Dacă sunteți de acord, putem trimite o scrisoare șefului școlilor europene în care să explicăm această situație cu care ne confruntăm și să îi cerem avizul. Apoi, serviciile juridice, la care vă referați? La, cele ale, la serviciile juridice ale Comisiei sau ale Parlamentului? Da, nu ar fi nicio problemă să ne adresăm acestor servicii. Doriți ca și guvernul spaniol să se implice pentru că am putea să le cerem acest lucru, dar i-ați contactat deja, nu-i așa? Ultima oară, ultimele vești pe care le-am, ultima oară am intrat în contact cu fostul guvern, cu cel de acum nu, dar președintele spune atunci, da, așa ceva ar fi posibil, vom trimite o scrisoare Ministerului Educației din Spania, secretariatul uh, a notat deja acest fapt. Petiția rămâne deschisă, așteptăm un răspuns și vom vedea cum vom acționa mai departe. Mulțumim, trecem acum mai departe, numărul 17, Alder Dian de Han, de cetățenie olandeză, în numele Federațion de la Funcțion Publică European, însoțită de aproximativ 60 de semnături privind acordarea locației școlare angajaților Oficiului European de Brevete. Domnule, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you for allowing... Stimați membri ai Comisiei, vă mulțumesc pentru că permiteți să prezint pe petiție, mă numesc Albert Jan de Han, sunt uh, cetățean olandez și sunt angajat al Biroului European pentru brevete, dar vreau să vă spun că nu vorbesc în acest nume, ci în numele sindicatului FFPE EPO și a celor 63 de colegi care au semnat această petiție. Tribunalul de primă instanță a hotărât că uh, este ilegal să faci legătura dintre alocația pentru educație și cea de expatriere în 2003. Biroul pentru Patente Europeană a are um, o normă în regulamentul lui său privind serviciilor care exclude membrii personalului cu naționalitatea țării Uh, de la uh, alocația pentru educație și asta are impact asupra personalului german uh, de la biroul din München și Berlin, cel din Austria de la biroul din Viena și din Olanda de la biroul din Haga. Protestăm împotriva acest lucru și considerăm că este o încălcare articolului 21 din Carta Drepturilor Fundamentale. Am înregistrat o plângere la Tribunalul Administrativ din Geneva care a refuzat să aplice jurisprudența Tribunalului de primă instanță transparență cu privire la alocația pentru educație la Banca Centrală Europeană. Biroul Brevetului European uh, a declarat că nu trebuie să respecte jurisprudența Curții Europene de Justifice. Analiza comisiei dată acestei petiții nu este una completă. Comisia admite că toate statele membre ale Uniunii Europene sunt state membre ale Organizației Europene a Brevetelor, Cazul C8-88 a Curții de Justiție a clarificat că reprezentanții statelor membre sunt responsabili la toate nivelele pentru a se asigura că sunt respectate normele dreptului comunitar în domeniul lor de competență, ceea ce înseamnă că cele 27 de reprezentanțe ale statelor membre la nivelul EPO trebuie să respecte normele legislației comunitare și a Organizației Europene a Brevetelor. Comisia, de asemenea, nu a menționat faptul că uh, statutul său este unul de observator în Consiliul Administrativ al EPO. Cum rămâne cu cauza C34-10, Brusel versus Greenpeace, a Curții de Justiție cu privire la interpretarea directivei privind uh, invențiile biotehnologice? Acceptă Parlamentul argumentul că EPO nu trebuie să respecte această jurisprudență și că în acest sens Comisia nu poate face nimic? Dacă Comisia se declară ca fiind necompetentă în domenii care țin de EPO, uh, la care participă toate cele 27 de state membre, am vrea să știm dacă acest lucru nu ar trebui să preocupe Parlamentul. Aș vrea să mă refer la o declarație făcută de Rocco Butilione în plenara Parlamentului European pe 30 martie 2000 cu privire la acordarea unui brevet pentru embrionii modificați genetic a spus că există o, un neajuns în lege și nu este posibil ca EPO să nu aibă legături cu Comisia sau să nu fie parte a structurii Uniunii Europene. De aceea Comisia nu se poate declara ca fiind necompetentă um, în ceea ce privește această chestiune care ține de EPO. Problema pe care vă o prezentăm ține de cetățeni europeni care lucrează în birouri ale instituțiilor europene din uh, München, Berlin, Viena și Haga pe teritoriul Uniunii Europene. În ceea ce privește tipul de intervenție pe care îl cerem din partea Parlamentului și Comisiei, am vrea să ne referim la intervenția Comisiei în Consiliul Administrativ al EPO din octombrie 2004 pe chestiunea recunoașterii de către EPO a relațiilor între persoane de același sex. Această intervenție a Comisiei a urmat în urma unei solicitări din partea unui membru al Parlamentului European, doamna Sophie Invel, și a arătat că se poate interveni și pe chestiuni interne din partea Comisiei. Tot ce cerem acum este ca Comisia să intervină la nivelul Consiliului Administrativ al EPO pentru a garanta respectarea jurisprudenței Tribunalului de primă instanță în ceea ce privește alocația pentru educație. În încheiere, cerem Parlamentul European să uh, ceară Comisiei să intervină la nivelul Consiliului Administrativ al EPO pentru a reaminti celor 27 de delegații care reprezintă statele membre că au obligația de a respecta jurisprudența Tribunalului de primă instanță în ceea ce privește alocația pentru educație și trebuie să adapteze articolul 71 din regulamentul uh, privind personalul în mod corespunzător. Aș vrea să știu dacă acceptați că EPO declară că nu trebuie să respecte jurisprudența Curții Europene de Justiție. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult, domnule Dehan. O să dau cuvântul doamnei La Salvas din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a analizat bine această petiție și înțelege bine poziția în care se află petiționarul și colegii acestuia. Comisia ei îi pare rău că nu poate aici să uh, dea curs petiției prezentate din mai multe motive. În primul rând, Oficiul European de Brevete este diferențiat de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu este un membru. Așa că nu are niciun fel de voce în Consiliul de Administrație. Uniunea Europeană are un, pur și simplu un statut de observator în cadrul Oficiului European de Brevete. Deci nu are o voce. După ce există o hotăr, după hotărârea dată de Tribunalul Internațional al Dreptului Muncii, com Comisia a ajuns la următoarea concluzie într-o asemenea chestiune, trebuie să ia decizii statele membre și Oficiul European de Brevete. Comisia și Uniunea Europeană nu pot să se implice aici, pentru că există deja alte instanțe în care chestiunea poate fi hotărâtă. Situația e diferită față de cea, situația la care se referea petiționarul din 2004 atunci încă nu exista o asemenea hotărâre judecătorească. De aceea, în anul 2004, Comisia, așa cum a spus bine și petiționarul, a avut o poziție în legătură cu această chestiune. Astăzi situația s-a schimbat, există această hotărâre judecătorească și Comisia e de părere că e la latitudinea statelor membre de a reacționa cu o schimbare a statutului sau nu. Situația e diferită și față de chestiunile legate de legislație în domeniul patentelor. Dacă comisia ia o poziție și face acest lucru des, ei bine, nu ține de chestiunile interne legate de Oficiul European de Brevete, ci de chestiuni pur tehnice în ceea ce privește legislația în domeniul brevetelor. În aceste chestiuni, Comisia ia o poziție, însă e cu totul altceva față de cele spuse de petiționar. Mulțumesc! El señor, señor Diar mi-a pedit la palabra. Domnul de Iar vrea să intervină. Mulțumesc! Da, este foarte clară poziția juridică a Comisiei în acest caz, dar mai intervine și o chestiune politică și anume dacă se dorește schimbarea condițiilor sau nu. Ce am putea noi să îi oferim petiționarului? Din punctul meu de vedere ar trebui să trimitem această petiție în Comisia de Fond și anume în Comisia Juri și să cerem un aviz acolo. Petiționarul ne-a spus în principiu că Oficiul European de Brevete a fost uitat din anumite tratate, așa s-a exprimat petiționarul și, ținând cont de acestea, ajungem la o chestiune politică, că, din punct de vedere juridic, lucrurile par deja să fie foarte clare. Eu cred că ar trebui să ținem deschisă petiția și să cerem Comisiei competente pe fond, Comisia Juri, un aviz. Și aceasta se poate ocupa de chestiunea politică rămasă deschisă. Și ai un... La... Foarte bine. Normele ne spun că dacă un deputat declară că petiția trebuie să rămână deschisă și o să facem acest lucru având în vedere cele spuse, dar sigur dumneavoastră aveți ultimul cuvânt, dacă vreți să interveniți sau să mai spuneți ceva după cele spuse din partea comisiei. Aș vrea să răspund, da, la cele spuse de comisie. Comisia a spus că a existat o hotărâre a Tribunalului Administrativ la nivelul Organizației Internaționale a Muncii din Geneva. Ce vreau să vă spun în acest caz este că lucrurile nu sunt foarte clare dacă Tribunalul Administrativ al Organizației Internaționale a Muncii din Geneva contrar Curții Europene de Justiție, poate să se pronunțe pe o normă din uh, regulamentul de funcționare a unei organizații internaționale. Pentru Banca Centrală Europeană a fost clar, tribunalul uh, de primă instanță a avut competența să hotărască cu privire la uh, validitatea unei norme privind regulamentul din Banca Centrală Europeană. Dar vreau să vă spun că în cauza 2870, la care probabil v-ați referit implicit, se spunea că Oficiul European pentru Brevete nu știa sigur, să spunem așa, dacă Tribunalul Administrativ era cu adevărat competent să se pronunțe cu privire la validitatea unei norme din regulamentul de funcționare al EPO și că Tribunalul Administrativ din Geneva este în primul rând competent să hotărască cu privire la interpretarea acestui regulament al EPO. Deci dacă există dispute cu privire la modul în care o normă din regulamentul nostru trebuie să fie interpretată, atunci este clar că Tribunalul Administrativ este competent în Geneva. Dar când întrebarea se pune dacă o normă eh, din statutul, din regulamentul EPO ca atare este sau nu acceptabilă, este sau nu validă, atunci EPO poate să conteste competența Tribunalului Administrativ. Asta se spune în această cauză aici, în această hotărâre pe care aș vrea să invit Comisia să o citească. EPO contestă că Tribunalul Administrativ poate să hotărască cu privire la validitatea normei în cauză. Și la finele acestei decizii, Tribunalul Administrativ spune că această plângere trebuie să fie respinsă pe fond și este inutil să mai discutăm dacă argumentele EPO sunt admisibile, ceea ce e destul de ciudat. EPO spune noi credem că Tribunalul Administrativ nu e administrativ să hotărască pe această chestiune și Tribunalul Administrativ hotărăște și Când se ajunge la chestiunea admisibilității, ni se spune, dar nu e relevant dacă e admisibil sau nu. Și asta mă face să conchid că nu Tribunalul Administrativ este cel care trebuie să ia o hotărâre în acest caz și că chestiunea trebuie să ajungă la Consiliul Administrativ al EPO sau la nivelul statelor membre, ca să reformulăm lucrurile. Oh, le decía anteriormente, la petición a sido declarada... Oricum ar sta lucrurile, petiția dumneavoastră rămâne deschisă, întrucât domnul Iar a cerut acest lucru. Prin urmare, vom urma cursul obișnuit al lucrurilor. Să trecem la petiția următoare, de la punctul 18, Petiția numărul 10.031 pe 2010 a domnului Mons de cetățenie belgiană privind tratamentul discriminatoriu aplicat resortițanților UE de altă cetățenie decât cea franceză, care rezultă din taxele de școlarizare practicate de Agenția pentru Învățământul francez în străinătate. Doamna Caroline Barson, membra Parlamentului din regiunea Bur Bruxelles, reprezintă petiționarul. Doamnelor și domnilor deputați europeni, îl reprezint pe domnul Mons, care este resortisant belgian, el locuiește în Niger. Aș vrea să vă prezint pe scurt uh, situația acestei uh, petiții. Agenția pentru Învățământul Francez în Străinătate, AEFE, este formată din uh, peste 400 licee franceze în 120 de țări. Accesul la aceste licee se face pe baza unor taxe de școlarizare anuale care sunt diferite în funcție de naționalitatea elevilor. Oricum, acest lucru este valabil pentru instituțiile aflate în afara frontierelor Uniunii Europene. Domnul Munz locuiește la Niamey și copiii dânsului merg la liceul francez. O să fiu foarte concretă. Pentru un an școlar la Niamey, liceul francez cere pentru francezi la nivelul liceu 2900 de euro taxe, iar pentru nefrancezi, belgieni sau orice alte naționalități europene, aceste taxe se ridică la contumul de 4100 de euro. E vorba deci, în mod evident, pentru domnul Munz, ca și pentru alți rezidenți non-francezi din alte țări ale Uniunii Europene despre o discriminare bazată pe naționalitate. Personal, ca deputat belgian în cadrul Federației Walonii Bruxelles, am fost adesea interpelată de familii care se află în astfel de situații și la rândul meu am interpelat, începând cu anul 1997, miniștrii care au fost însărcinați cu relațiile cu uh, relațiile internaționale în cadrul acestui Parlament. Pe scurt, aș vrea să insist asupra două puncte. Pe de o parte, autoritățile franceze afirmă că aceste instituții școlare sunt niște structuri independente. Aș dori să reamintesc hotărârile Curții de Justiție Europene, de exemplu, Gravie și așa mai departe, care uh, se uh, referea la taxele solicitate de școlile și universitățile din uh, belgiene. Era vorba, era vorba despre instituții private, dar se aplicau niște norme naționale generale, deci acesta nu este un argument valabil. Apoi, în ceea ce privește liceele franceze din țările Uniunii Europene, există un același interval, când Franța dorește să aplice acest sistem de nediscriminare pentru liceele sale. În al doilea rând, al doilea punct, trebuie să știm dacă aceste instituții școlare aflate în afara Uniunii Europene trebuie să aplice regulile europene de nediscriminare. Au fost deja câteva hotărâri ale curții, curții de justiție care conchid că nediscriminarea se aplică și în afara teritoriului Uniunii Europene vreau să pun și întrebarea, oare suntem europeni doar pe teritoriul Uniunii? Eu nu cred acest lucru. Nu cred că răspunsul ar trebui uh, să fie afirmativ la această întrebare. Și cred că nu s-ar uh, cuveni să se aplice un tratament discriminatoriu în afara frontierelor Uniunii. Încercăm să eliminăm aceste tratamente discriminatorii bazate pe naționalitate, dar ele reprezintă niște costuri și pentru instituții și pentru uh, anumite națiuni. Dar cred că merită să aplicăm regulile europene până și în aceste instituții școlare care se află în străinătate. Uh, mai ales că ele depind de un anumit stat membru. Și cred că în comisia dumneavoastră avem un exemplu clar de democrație directă. Domnul Mus ar fi putut merge la Curtea Europeană de Justiție, dar el a considerat că prezentarea petiției la dumneavoastră este foarte importantă și că poate conta pe ajutorul Comisiei de Petiții și pe ajutorul Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult, doamnă. O să dau acum cuvântul Comisiei încă o dată domnului Baltasabenie. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, cunoaștem această situație care a fost atât de bine rezumată de uh, petiționar. Avem un dialog intens cu autoritățile franceze care uh, la rândul lor doresc foarte mult să discute cu noi, a avut loc un schimb de scrisori și se va lua o decizie foarte curând. Cred că cândva anul viitor, în ianuarie, februarie, vom lua o decizie. Sí, sí, una pregunta por, por qué, por... Aș vrea să pun o întrebare. De ce trebuie atât de mult timp? Stage in the pre pentru că există un stadiu incipient de, înainte de încălcare în care noi suntem obligați să deschidem un dialog prin intermediul rețelei europene. Trebuie să avem un dialog formal cu statul membru. Așa cum petiționar a spus, trebuie să stabilim dacă tratatul se aplică sau nu în afară pentru că vorbim aici despre niște instituții cu o gestionare indirectă. Da, într-adevăr există aceste hotărâri luate de curțile de justiție, dar doar atunci când există o legătură între un spațiu din afara Uni- o instituție din afara Uniunii și Uniunii și un loc în Uniune. Acesta e dialogul pe care îl avem. Da, mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Domnul Iar a cerut cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Ce pot să spun? Dacă e adevărat ce se spune aici, atunci putem uita de cetățenia europeană. Pentru că, da, noi ne dorim să avem acest sentiment de cetățenie europeană și vedeți că vorbim de o discriminare în afara Uniunii Europene acum atunci acest concept trebuie să funcționeze și în afara Uniunii. Eu nu sunt expert jurist, am spus deja acest lucru de multe ori. Juriștii găsesc totdeauna o altă cale, dar pentru mine acest caz este clar unul de discriminare. și înțeleg că nici Comisia nu este mulțumită de dialogul de până acum cu Franța, dorește informații mai multe. Eu vreau ca această petiție să rămână deschisă, însă e foarte important și timpul, pentru că pentru petiționar e foarte important. Nici mie nu mi-este foarte clar ce se întâmplă. Se pare că în Uniunea Europeană totul e bine și frumos, dar dintr-o dată în afara Uniunii lucrurile stau cu totul altfel. Eu, când am nevoie de ajutor, ca cetățean european, ca cetățean german, eu văd acum o ambasada franceză care nu mă ajută, deși eu sunt cetățean european. Același lucru se aplică și în cauza despre care vorbim despre acum. Vorbim de cetățeni germani, francezi, care sunt tratați diferit. Așa ceva nu se poate. Mon colega Desidero a dit că il vole... Domnul Iar a spus că petiția rămâne deschisă. Nu știu dacă dumneavoastră, doamnă, ați dori să mai adăugați ceva pentru comisie sau să interveniți, da? Da, foarte concis. Mai întâi vă mulțumesc pentru intervențiile noastre pe care le consider pozitive și sper de asemenea că Comisia va fi foarte strictă pentru a spune că nediscriminarea trebuie să prevaleze în cazul accesului la acest tip de licee. E adevărat că uneori e nevoie de constrângeri. Uh, hotărârile Curții de Justiție au fost obligatorii constrângătoare pentru Belgia. Dar uh, acum, pentru acest caz, cred că trebuie să acționăm mai repede, să nu mai lăsăm să treacă atât timp. Mulțumesc foarte mult, doamnă! Atunci să trecem la petiția următoare. 358, prezentată de domnul Nelson Nunes, de cetățenie portugheză, privind dreptul său la asigurarea socială. Cum petiționarul nu este aici, dau cuvântul direct comisiei. Domnul Mavridis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Știți, Comisia a angajat o procedură de infringement pentru această petiție și rezultatul acestei proceduri a fost că legea olandeză a fost modificată cu începere de la 1 ianuarie 2012. În schimb, procedura de infringement împotriva țărilor de jos nu, a, nu s-a bucurat de succes, fiind respinsă de Curtea de Justiție. Între timp, într-o hotărâre a Curții de Justiție, în cazul Salemic, Curtea a spus că dreptul Uniunii Europene, legislația Uniunii Europene, se aplică lucrătorilor care lucrează pe platformele petroliere aflate offshore dincolo de uh, țărmurile Olandei, țărilor de jos. În urma acestei hotărâri a Curții de Justiție, Comisia încurajează toate persoanele interesate, cum ar fi petiționarul nostru, și care îndeplinesc condițiile să își continue acțiunile conform procedurilor și termenelor prevăzute de legislația națională în fața instituțiilor, autorităților din țările de jos, pentru că uh, Trebuie ca totul să fie interpretat uh, cum s-a făcut la nivelul Curții de Justiție. Vă mulțumesc! Algún comentario? Mulțumesc. Aveți comentarii? Se pare că nu e cazul. Considerăm, deci, această petiție închisă și trecem la punctul 20, petiția 76-2012, prezentată de Mark Austin, de cetățenie britanică, Nu, tocmai mi s-a spus că petiționarul nu este prezent. Prin urmare, dau din nou cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Întrucât petiționarul nu este aici, voi prezenta pe scurt faptele. Petiționarul cumpără bunuri culturale, antichități, obiecte vechi, într-un stat membru pe care îl numește statul membru B. După care, aceste obiecte le importă în statul membru A, unde se pare că locuiește, și uh, din acest stat membru A va oferi bunurile respective altor consumatori prin intermediul unul, unor site-uri de tip eBay. Care este problema? Petiționarul afirmă că pentru fiecare obiect cultural, pentru fiecare antichitate, statul membru A solicită o autorizație pentru ca el să poată să exporte obiectele respective. Trebuie remarcat pe de o parte că petiționarul spune că bunurile respective nu prezintă niciun fel de valoare istorică pentru statul membru A. că este vorba despre bunuri care nu au o valoare extraordinară. De altfel, este important să menționăm faptul că petiționarul mai afirmă și că alte întreprinderi, alți operatori economici care sunt concurenții lui, au afirmat în scris sau chiar au publicat informații conform cărora nu este nevoie de astfel de autorizații. Prin urmare, nu știm foarte bine care este cu adevărat situația în acest stat membru A și, de altfel, nici nu știm care este identitatea statului membru vizat. În acest context, petiționarul solicită un aviz juridic asupra acestui scenariu pe care îl prezintă. În ceea ce privește legislația europeană, situația este cât se poate de clară, pentru că obiectele vechi, antichitățile, nu constituie obiectul unei armonizări, nu sunt uh, guvernate de dreptul secundar, de legislație secundară, adică aceste articolele 35 și 36 din tratat. Articolul 35 interzice limitările cantitative și măsurile cu efect echivalent pentru export. Acestea fiind spuse, articolul 36 permite anumite limitări, respectiv excepții la articolul 35, dacă statul membru le poate justifica. Iar în acest caz, justificarea care ne interesează este protejarea comorilor naturale, a patrimoniului național care are o valoare istorică, artistică și așa mai departe. Răspunsul ar fi următorul. În general, regimurile de autorizare, diferitele formalități, sunt posibile conform tratatului, dar trebuie menționat de asemenea că fiecare stat membru își definește ceea ce numim patrimoniu național. Fiecare stat membru va trebui să spună, deci, care sunt bunurile care corespund acestei definiții, acestei noțiuni. Curtea de Justiție nu s-a pronunțat niciodată în legătură cu această noțiune. Este, prin urmare, o noțiune care poate fi interpretată relativ larg. Este greu să răspundem în detaliu petiției acestei persoane, atâta vreme cât Comisia nu are un răspuns mai clar în ceea ce privește circumstanțe reale din statul A și dacă nu este uh, la curent cu identitatea statului A respectiv. Mulțumesc! Mulțumesc! Mm, dorește cineva să intervină? Comentarii? Nu? Întrucât petiționarul nu este prezent, putem să adresăm o scrisoare a autorităților din Portugalia și, în funcție de răspunsul primit, vom putea considera că petiția este închisă. Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi, petiția domnului Castion Petiția numărul 1386 din 2011 în ceea ce privește sistemul obligatoriu de taxe pe autostrada Vio de Infante din Portugalia. Din partea petiționarului avem pe do- îl avem pe domnul Rasmussen. Mulțumesc, domnule președinte. Petiționarul, așa cum ne menționează, se opune taxelor obligatorii introduse de guvernul din Portugalia pe uh, autostrăzile din uh, Algarve. Răspunsul Comisiei este simplu și scurt la această petiție. Taxele pe autostradă sunt acoperite de directiva 99 bară 62 bară CE. Această directivă are de-a face cu autocamioanele. Comisia a primit mai multe plângeri și a lansat o procedură de încălcare împotriva Portugaliei. Acest caz este încă în desfășurare. Comisia nu a tras niciun fel de concluzii cu privire la el, dar ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple în curând. Așa că nu putem să spunem care va fi rezultatul acestei proceduri de încălcare deocamdată. În ceea ce privește autoturismele particulare, uh, Așa cum apare menționată chestiunea și în scrisoarea petiționarului, nu există legislație europeană în vigoare în acest sens, însă există un principiu general conform căruia nu se poate face o discriminare în ceea ce îi privește pe nerezidenți. Comisia a lansat o anchetă, a făcut o investigație și nu a găsit niciun motiv de a deschide un caz împotriva Portugaliei. Mulțumesc! Sí, muchas gracias, señora Rasmussen. Bueno. Mulțumim foarte mult. În acest caz, cred că trebuie să îi mulțumim petiționarului, deși acesta nu este prezent pentru că a ridicat aceste îngrijorări în ceea ce privește granița dintre Spania și Portugalia. E un uh, caz care contravine libertății de mișcare, care în mod normal este garantată. Observăm că Comisia se ocupe de acest caz, încearcă să-l rezolve, așa că noi considerăm această petiție deschisă până vedem exact care este poziția Comisiei Europene și a Comisiei noastre. Mulțumim! Mulțumim, spune doamna președinte. Acum trecem la petiția 923 din 2011, precizat, prezentată de un cetățean lituanian care are în vedere punerea în aplicare a directivei 2004-38CE în Gibraltar. Petiționarul nu este prezent, așa că dau cuvântul persoanei responsabile din partea Comisiei Europene, care ne va explica care este poziția Comisiei. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc. Petiționarul are cetățenie lituaniană, se află, locuiește în Gibraltar, are o soție ucrainiană. Au do- a dorit să, uh, să se întoarcă înapoi în Lituania, dar i s-a refuzat viza în acest sens. Ambii au permis de reședință în Gibraltar. De fapt, asemenea cerințe de viză sunt contrare articolului 4.5 din directiva 2004-38. În răspunsuri de la comisie, comisia menționează că ne așteptam să fie amendată Uh, legislația în ceea ce privește statutul cetățenilor lituanieni și asta în aprilie 20, 2004. Am primit uh, o scrisoare uh, la comisie în iulie, pe 13 iulie. Acum situația este foarte clară. E vorba de un stat, de un cetățean al unui stat membru care are un permis care a fost eliberat de un stat membru european și acesta poate să intre pe teritoriul Lituaniei fără viză timp de trei luni în fiecare an. Deci dacă petiționarul dorește să se întoarcă în Lituania, atunci soția acestuia nu, soția acestuia nu ar trebui să îi se ceară să fie în posesia unei vize. Bun, pe baza acestor informații suplimentare din partea Comisiei, se pare că problema ridicată de petiționar a fost soluționată, așa că nu mai avem un subiect de discuție. După ce am auzit aceste noi informații din partea Comisiei, rămâne acum la latitudinea petiționarului să verifice dacă, într-adevăr, situația a evoluat în sensul în care ni s-a explicat. Însă, bazându-ne pe aceste informații, care nu sunt suficiente, eu cred că ar trebui să lăsăm această petiție deschisă, astfel încât să putem să cercetăm puțin mai bine subiectul petiționarul va putea să vină cu un răspuns la informațiile pe care le vom mai primi. Nu cred că se opune cineva, așa că această petiție rămâne deschisă. Mai avem trei a fost ultimul punct de pe ordinea de zi, nu știu dacă există anunțuri sau comunicări. Abbiamo avuto una comunicazione sul se pare că am primit o comunicare în ceea ce privește petițiile de la partea B, și anume petiția 33 a colegului. Nu există alte. Nu, nu există alte pugne de pe ordinea de zi, așa că sesiunea este suspendată.